Bien, mes chers collègues, je vous invite. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Se deschide ședința. Je voudrais m'assurer que l'agenda ne... Aș vrea să mă asigur în primul rând că sunteți de acord cu ordinea de zi, dar vreau să fac precizări. În primul rând, două adăugări față de ordinea de zi pe care o vedem. Două adăugări care au fost transmise tuturor. Domnul Gaier a dorit în urgență să se discute un raport. Vă rog dacă puteți să nu mai vorbiți. Deci domnul Gaier dorește să discute un raport despre mobilizarea marjei uh, contingency margin pentru situații neprevăzute, care este un element care a fost negociat la pachetul uh, pe buget uh, la conciliere pentru 2018 și, de asemenea, în legătură cu punctul 33, reducerea instrumentului de preaderare pentru Turcia în favoarea ajutorului um- umanitar în contextul crizei siriene și aici se dorește o, uh, este o cerere de virament care dacă ar fi fost uh, transmisă tuturor la momentul concilierii, ar fi, cu siguranță ar fi liniștit anumite îngrijorări. Dacă nu sunt obiecții la aceste modificări, agenda astfel propusă va putea fi adoptată. Având în vedere că punctul 18, raportarea la, pe trilogurile cu privire la regulamentul uh, financiar va veni după ora 5, iar, eh, punctul 5, iar punctul 19 va fi tratat astăzi la ora 17, chiar înainte de vot, eh, ceea ce va începe, deci votul va începe la 17.30. Eh, Dacă nu sunt observații, considerăm că ordinea de zi este astfel adoptată. Am două anunțuri de făcut. De asemenea, proiectul de decizii al coordonatorilor din 9 uh, octombrie a fost comunicat, este o, prim, o premieră, este inclus în dosarul acestei reuniuni. În absența comentariilor din partea dumneavoastră, și văd că este cazul, considerăm că aceste decizii sunt adoptate fără să fie nevoie să revenim în această dimineață asupra lor. Vreau să precizez că reuniunea din această după amiază începe la 14.30 suntem, deci, într-un proiect pilot pentru că vom putea începe de acum încolo la 14.30 și nu la ora 15, așa cum era cazul înainte, ceea ce înseamnă că va trebui să terminăm la 18.30 fix. Vreau să-i mulțumesc lui Jens Gaier care va prezida această reuniune pentru că eu Trebuie să fiu prezent la Skills Week în această săptămână și după amiază, în mod precis, unde că trebuie să iau și cuvântul în care trebuie să vorbesc despre mobilitatea stagiarilor în Europa și deci nu voi putea fi prezent. Aș dori să mă asigur și că procesele verbale ale reuniunilor din 30 și 31 august 2017 și 26-27 septembrie v-au fost comunicate și ați luat la cunoștință aceste procese verbale. Dacă nu sunt obiecții, nu sunt comentarii sau cereri de modificare, considerăm aceste procese verbale ca fiind adoptate. Trecem acum la punctul rezultatul concilierii între Consiliu și delegația Parlamentului European. Aș dori să vă amintesc că am ajuns la un acord în noaptea de vineri spre sâmbătă. În cadrul Comitetului de Conciliere, acest acord a fost uh, încheiat cam pe la 4 dimineața. Având în ved- uh, acum două săptămâni la fosta reuniune a bugete, perspectivele erau mai degrabă sumbre. Comisia considera că proiectul său de buget a fost singurul punct de echilibru posibil între Parlament și Consiliu și că re, uh, transferurile care au fost acceptate anul trecut erau ca o Biblie și că această Biblie nu putea de nicio culoare să fie modificată, nu putea să fie încălcată. Nu mai aveam nicio inițiativă de luat până la sfârșitul acestui cadru financiar multianual. Totul părea imobil și uh, fix. În timp ce Consiliul adopta în același timp o interpretare restrictivă a revizuirii la jumătatea perioadei și nu era interesat decât de un singur lucru, să um, păstreze marje pentru ca să facă fața așa ziselor situații neprevăzute, aceste neprevăzute fiind de fapt viitoarea prelungire a facilității a mecanismului pentru refugiații sirieni în Turcia. Inițial se considera că bugetul Uniunii Europene va contribui cu un miliard de fapt, am contribuit deja cu 3 miliarde cu ajutorul statelor membre, dar mai era urma o a doua uh, tranșă care intră în vigoare în 2018, iar contribuția bugetului Uniunii Europene trebuia să fie limitată la 1 miliard. Însă statele membre care trebuiau să aducă cele 2 miliarde de completare s-au cam eschivat și de aceea probabil nu vom mai putea conta pe această sumă din partea statelor membre, iar Uniunea Europeană va fi cea care va trebui să financeze cele 3 miliarde. Acestea fiind zise, demersul uh, Consiliului consta în păstrarea unei marje de 3 miliarde, mai mult sau mai puțin, și deci ne aflam aici în prezența unui buget care era, de fapt, la limita unui fals buget, pentru că nu se puteau trece încă de la început în el uh, cheltuielile previzibile. Iar ziua de vineri și noaptea care a urmat după aceea a reușit să ne facă să scăpăm de aceste obstacole, obținând recunoașterea de către comisarul Oettinger a faptului că nici Parlamentul, nici Consiliul nu uh, respectau uh, declarația comună pe top-up la jumătatea perioadei și deci autoritatea bugetară este liberă să decide care sunt procedurile pe care dorește să le folosească în, uh, proceduri, în cadrul acestei negocieri anuale. Noi am, de asemenea, am obținut recunoașterea principiului la rubrica 1A um, Orizontul 2020, care a devenit o prioritate, Erasmus, Cosme, toate acestea nu pot fi puse la același nivel ca uh, toate celelalte uh, programe ale Consiliului. Am primit astfel ă, uh, 150 de milioane de uh, întăriri și avem astfel o îmbunătățire a marjei globale. Uh, la rubrica 1B, de asemenea, am primit o întărire substanțială pentru inițiativa pentru ocuparea tineretului, o creștere de 50% a creditelor propuse de comisie, fără ca aceasta să fie prezentată ca un front-loading, care fusese um, convenit la revizuirea la jumătatea perioadei. La rubrica 4 am uh, obținut o reducere a fondurilor de preaderare pentru Turcia, care este compensată de 85 de milioane de euro de întăriri în alte programe. Parlamentul regăsește de asemenea amendamentele sale în celelalte rubrici, dar și uh, la agenții, fără să se vorbească, fără să mai vorbim și de pachetul de proiecte pilot de 100 de milioane de euro și de acțiuni pregătitoare. Trebuie să notăm și că Parlamentul a reușit să restabilească um, sumele pe care le tăiase Consiliul și, um, în um, general, toate sumele respective au uh, și amprenta Parlamentului, pentru că, de exemplu, o scrisoare rectificativă din partea Comisiei nu contase în decizia Consiliului. Pot să vă spun, dragi colegi, că bilanțul este absolut clar pozitiv, se află în marja superioară a ceea ce de obicei obține Parlamentul și aceasta în momentul în care Consiliul, dar și Comisia propuneau uh, argumente de principiu extrem de dure în acest an, revizuirea la jumătatea parcursului, Brexitul, nevoia de marje pentru mecanismul pentru Turcia și având în vedere subexecutarea de plăți din momentul de față, Consiliul avea mai ales uh, ca țintă o reduceri în domenii care ne interesau. Aceste rezultate nu au fost uh, anodine, având în vedere uh, nevoile și convingerile noastre, dar chiar ne depășesc uh, așteptările, având în vedere miza cu care ne confruntăm și având în vedere că obiectivul nu este neapărat creșterea cheltuielilor, pentru că creșterea cheltuielilor publice nu este neapărat legată de proiectele europene. Deci trebuie să ne gândim la binele public european și la ceea ce așteaptă cetățenii de la noi și să ne pregătim pentru ca să putem face față viitorului Europei, pentru că ne datorăm securitate europenilor. Mai multe elemente au jucat un rol important în conciliere. De exemplu, prin contactul pe care unii dintre membrii l-au uh, activat în cad- cu statele membre în cadrul Consiliului, trebuie să le mulțumim pentru acest lucru Uh, aceasta ne-a facilitat uh, negocierea. Este de multe ori foarte greu să vedem câțiva miniștri în fața noastră, erau puțini, câțiva ambasadori și reprezentanți ai uh, delegației permanente, dar care sunt de multe ori reprezentanții, de fapt, delegați de către ministerele și Ministerul Finanțelor în acest caz. Aceste persoane sunt înalți funcționari și nu au absolut nicio marjă de negociere, ceea ce creează un climat foarte greu de suportat de către deputații care suntem noi. Iar comisarul Oettinger și echipa sa trebuie să spun că merită mulțumiri, deși câteodată am considerat că propunerile comisarului erau puțin deplasate în legătură cu reticențele pe care le aveau unele state membre care sunt contribuabili neți voi avea ocazia să-i spun părerea mea la următoarea o întâlnire. Vreau să-i mulțumesc ministrului Kivinen și echipei președinției, dar și secretariatului Consiliului, care au muncit uh, pentru pregătirea tehnică, dar și politică uh, foarte mult și care au contribuit la un spirit favorabil unui acord, în ciuda unor puncte de plecare care erau extrem de opuse, chiar diametral opuse. Totuși, acum trebuie să salutăm activitatea raportorului general Siegfried Mureșan, care a fost încă de la început la uh, nivel uh, suprem, excelent și trebuie să-i spun că am apreciat extrem de mult uh, convingerea și talentul de care a dat dovadă și vreau să-i mulțumesc în mod sincer și vreau să-l felicit. Vreau să mulțumesc și să-l felicit și pe raportorii pentru celelalte secțiuni. Richard Ashworth n-a fost foarte ușor, mai ales atunci când venim cu a treia, se vine cu a treia copie care indică restricții la creditele cu privire la bunurile imobiliare. Și vreau să mulțumesc și raportorului pentru agenții, Jens Geier, și pentru bugetul 2017, Jens Geier a dat dovadă de foarte multă um, constanță și a reușit să găsească puncte de echilibru. Acum o să ascultăm raportorul pentru ca să ne transmită impresiile pe care le-a avut el în această consiliere și vreau să-i dau cuvântul acum direct lui Siegfried Mureșan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi, dragi colegi. Mă bucur foarte mult să vă văd pe unii dintre dumneavoastră după ce am stat acum trei zile împreună până dimineață pentru ca să ne punem de acord pe bugetul pentru anul viitor. În primul rând, pentru că a fost un proces foarte îndelungat, aș dori să mulțumesc în primul rând președintelui Arciui, pentru că a jucat un rol atât de important și de activ în cadrul concilierii, a jucat un rol foarte important și în atingerea acestui buget pe care eu îl consider foarte bun, acestui acord foarte bun cu Consiliul. Aș dori de asemenea să mulțumesc secretariatului comisiei noastre pentru că și ei au lucrat neîncetat în ultimele săptămâni, au fost extrem de aproape de noi, de fiecare dată când am avut nevoie de ceva, au fost profesioniști, ne-au ajutat imediat și pentru aceasta trebuie să le mulțumesc în mod uh, direct. Aș vrea să mulțumesc de asemenea și pentru munca celor doi raportori și să le fe- să-i felicit, uh, cei doi raportori cu care am lucrat, Richard Ashworth pentru celelalte secțiuni și Jens Geier, care a lucrat pe agenție, a, căror exper- a cărui expertiză și înțelegerea agențiilor, dar și al cărui rol ca raportor general în 2017 a fost extrem de important și a avut o pondere deosebită în cadrul negocierilor noastre. Uh, pentru atingerea acordului. Bineînțeles că aș dori să mulțumesc și comisarului Oettinger, care nu este aici cu noi, dar care și-a trimis echipa aici, stafful de la DigiBudget, care au fost extrem de um, implicați încercând să găsească o soluție pentru acordul despre care vorbim. Acum permiteți-mi, vă rog, să vă spun pe scurt despre ce este vorba în acord și de ce consider că este vorba de un buget foarte bun. Așa cum am spus la sfârșitul concilierii, la 3, 3 jumate dimineața, când am recomandat colegilor de la Parlament să accepte și să adopte bugetul. În primul rând, dacă e să o luăm pe rubrici. În primul rând, uh, am avut uh, la prima rubrică priorit- am avut 70 de milioane de euro pentru orizontul 2020, am avut 20 de milioane pentru Erasmus și 15 milioane pentru Cosme. Acestea au fost prioritățile noastre absolute ale Parlamentului, pentru că e vorba aici de IMM-uri, de studenți, de cercetare, de inovare și un domeniu în care este nevoie de bani este foarte important pentru noi să avem un buget bun pentru că e vorba de o Europa mai orientată spre viitor aici. E vorba de bani proaspeți aici, vreau să fie foarte clar că nu e vorba de transferuri de la alte rubrici, nu, sunt, nu există nicio steluță, niciun asterisc sau notă de subsol care să spună după aceea că anul acesta trebuie compensat anul viitor sau pe următoarea perioadă. Este o victorie clară de 105 milioane de euro euro de uh, angajamente Uh, proaspete, deci. Apoi, la 1B, um, șomajul la tineri, o prioritate foarte mare pentru noi, pentru majoritatea deputaților și pentru majoritatea grupurilor politice. După cum știți, Comisia prevăzuse, bazată pe acordul de anul trecut, 233 de milioane de euro pentru uh, combaterea șomajului la tineri, ceea ce noi am spus că nu este suficient. Am obținut două elemente importante, 116 milioane de euro de uh, angajamente proaspete, în termen relativ, o creștere de 50%. Și e vorba de aici de bani proaspeți, din nou nu e vorba de un front-loading, așa cum ar fi vrut Consiliul să o aibă, ci din nou o un câștig clar pentru Parlament. Pe lângă aceasta, am mai reușit să obținem și o declarație comună din partea Consiliului, Comisiei și Parlamentului, care spune că dacă este nevoie de mai mult la combaterea șomajului la tineri, se vor disponibiliza mai mulți bani. Trebuie de asemenea să ne uităm și la rata de absorpție de anul acesta, dacă totul va fi absorbit în acest an, să vom avea probabil anul viitor chiar bani disponibili de anul acesta, dacă nu este cazul. Oricum am înțeles că angajamentele comisarului sunt foarte clare, dorește să țină Parlamentul informat în legătură cu nevoile pe care le vom avea la fața locului anul viitor. Și în ceea ce privește informarea periodică de anul viitor, vom putea pe baza ei să știm la timp dacă este nevoie de mai mult și să facem ceva. Pentru un moment avem 116 milioane de euro fără frontloading, fără asterixuri, fără note de subsol. Acum, la rubrica 2, am obținut și am reușit să securizăm 34 de milioane de euro pentru tinerii fermieri. După cum știți, am încercat să facem din totdeauna mai mult pentru fermierii tineri și comisia a introdus aceasta în scrisoarea de amândare și am reușit să ne securizăm acești bani pentru fermierii tineri în cadrul concilierii, bani proaspeți de asemenea în rubrica 2. La rubrica 3, după cum știți, n-am avut prea multă marjă, deci tot, toate creșterile pe care le ținteam aici trebuiau să vină de la instrumentul de flexibilitate și am reușit să obținem pentru agențiile Uniunii, care sunt prioritatea noastră absolută, mai ales uh, responsabilitatea la justiție și afaceri interne, să, primi, să avem o creștere. Deci la Europol de 3,7 milioane de euro și 10 uh, posturi. Pentru EASO am avut 5 milioane de euro o creștere și 1,8 miliard milioane de euro și 5 posturi suplimentare pentru Eurojust, ceea ce cred eu că este un echilibru corect pentru că reflectă până la urmă prioritățile politice ale grupurilor politice din uh, Parlamentul European. Apoi, la rubrica 4, am reușit să obținem o creștere de 85 de milioane de euro în uh, acele uh, linii care credem noi că trebuie îmbunătățire, mai ales, de exemplu, de exemplu prioritatea noastră Est sau Sud, Est 10 milioane pentru fiecare, unul pentru instrumentul de cooperare, unul pentru instrumentul de comunicare pentru a combate mai ales fake news din uh, Federația Rusă. Apoi 2 milioane, miliarde, 2 milioane pentru comunitatea turcă, 6 milioane pentru UNRWA uh, și refugiații palestinieni. E vorba aici de o creștere proporțional similară cu ceea ce cerusem noi în amendamentele Parlamentului. Am decis să reducem ambițios fondurile pre, de preaderare pentru Turcia. După cum știți, poziția noastră a fost de reducerea 50 de milioane și 30 de milioane suplimentare. Această filozofie s-a păstrat, avem o reducere și o rezervă, dar împreună cu Consiliul am decis să fim mai ambițioși, pentru că cu toții am văzut care sunt evoluțiile din Turcia Turcia se îndepărtează de standardele europene cu pași mari în ceea ce privește democrația, statul de drept, ONG-urile, libertatea de exprimare și libertatea de asociere și nu putem să lăsăm așa ceva să treacă neobservat. Așa că am decis o reducere de 105 de milioane de euro împreună cu Consiliul și rezerv, rezerva este de 30 de milioane de euro Um, am hotărât de asemenea să reducem și rezerva, așa cum a dorit-o Parlamentul, pentru că astfel putem să păstrăm o marjă de manevră față de guvernul de la Ankara dacă evoluțiile se vor îndrepta în altă direcție, dacă nu, acești bani nu vor fi disponibili. În ceea ce privește proiectele pilot uh, și acțiunile pregătitoare pe PPA, această discuție nu a fost purtată pentru că s-a adoptat poziția Parlamentului chiar și anul trecut, fără nicio discuție, fără nicio negociere. Însă diferența de anul acesta față de anul trecut a fost că am folosit toate angajamentele disponibile în regulamentul financiar pentru aceste acțiuni. Desigur că acțiunile pregătitoare de pe domeniul apărării veneau de la Consiliu, de la Comisie, nu a fost o prioritate a Parlamentului, dar o sumă foarte mare din uh, acțiunile pregătitoare va merge în această direcție și, după cum am spus, este prima dată că folosim la maxim toate instrumentele pe care le avem la nivel de angajamente în regulament. Acum, pe total, aș mai dori să vă spun un lucru. După cum știți, anul trecut, când bugetul s-a aprobat, chiar în cadrul revizuirii uh, la jumătatea perioadei, am uh, obținut reduceri la rubrica 1 și Consiliul a înțeles că aceste reduceri trebuiau să fie compensate anul acesta. Aceste creșteri, îmi cer scuze, spune vorbitorul de anul trecut, trebuiau să fie compensate de o reducere de 200 de milioane de euro anul acesta. Deci poziția cu care am intrat în negocierile cu Consiliul a fost ei doreau să obțină anumite reduceri și anumite state membre ne repetaseră deja de mai multe ori că 200 de milioane trebuie să fie reduse de la uh, rubrica 1A. Am reușit să rezistăm la presiunile de reducere și, contra, și chiar am reușit să primim 105 de milioane, 105 milioane de creșteri. Deci, așa cum a spus domnul președinte, uh, pe, am reușit să dăm o interpretare corectă a revizuirii la jumătatea perioadei. Deci, a existat o revizuire la jumătatea perioadei, dar scria negru pe alb că aceasta n-ar trebui să ne prejudicieze rolul ca autoritate bugetară. Am avut o discuție și în ultima vreme pentru că aveam senzația că ne suntem cu mâinile legate și în cadrul CFM-ului revizuirea la uh, jumătatea perioadei era ultima șansă de a putea dezlega aceste mâini. O creștere la rubrica 1A și 1B și un mandat foarte clar pentru fonduri proaspete uh, care, pe care l-am obținut arată că rolul nostru ca autoritate bugetară nu mai este unul limitat, este un rol uh, pe deplin și până la sfârșitul CFM-ului, ceea ce pentru mine a fost o veste foarte bună, dar este o veste foarte bună și pentru raportorii pentru urmă următorii doi ani. Deci, ca să trag o concluzie, aici eu cred că avem acum un buget stabil, foarte bun, care ne reflectă prioritățile și cred că avem un buget uh, foarte curat, fără nicio bombă cu ceas care să explodeze în următorii doi ani pe CFM, fără paranteze, fără note de subsol, fără asterisuri care ar putea să pericliteze bugetele din uh, anii care urmează, sau să ne limiteze poziția noastră. Iată de ce mă bucur foarte mult de discuția din această dimineață și sunt uh, foarte, foarte recunoscător colegilor dacă votează în favoarea acestui buget, ale acestor concluzii pe care noi ne-am pus de acord în conciliere, deci săptămâna viitoare, la plenară, când este votul pe agenda, să votați pentru el. Mulțumesc! Si, merci, Siegfried. la Mulțumesc, Siegfried. Acum am să dau cuvântul celorlalți doi raportori după care va lua cuvântul Natalia Calvinion, care reprezintă DG Bugete de la Comisie în calitate de directoare generală, după care vor interveni coordonatorii și toți ceilalți colegi care doresc să facă comentarii față de acest acord de conciliere. Domnul Ashworth, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu uh, să Reiau aici comentariile făcute de domnul președinte și de domnul Mureșan. În general, rezultatul este foarte mulțumitor și de aceea aș vrea să mulțumesc în mod special domnului Jens Geier și domnului Siegfried Mureșan, care au făcut o muncă excelentă. Probabil că colegii știu că în acest context și după rezultatele pe care le-am obținut, la rubrica 5, marja de manevră era destul de mică, deci am obținut ceva din ce doream, dar nu totul. Pot să vă spun totuși uh, că există o creștere de 2,5% pe total, ceea ce putem considera un rezultat uh, acceptabil și uh, cei 800 de mii de euro care au fost uh, stabiliți uh, pentru comunicare strategică, o linie bugetară separată. Aceasta a fost o chestiune separată pe care a prezentat-o Parlamentul, Comisia ne-a susținut și pot să vă spun că am câștigat pe această linie cu argumentele pe care le-am prezentat, deci trebuie să fim mulțumiți. La celelalte instituții, am avut un rezultat destul de mulțumitor cu două dezamăgiri. În primul rând, Curtea Europeană de Justiție. Sunt convins că există motive întemeiate pentru a crește bugetul dincolo de ceea ce s-a oferit, dar mi s-a spus că probabil se va face o revizuire și va exista posibilitatea să vorbim într-un alt context despre nevoile Curții de Justiție. Oricum, am fost dezamăgit uh, și s-a obținut o uh, reducere la uh, bugetul pentru clădiri, dar aceasta era o parte a compromisului general. Și Președintele uh, Comisiei de uh, Bugete este cel care trebuie să echilibreze între poziția Consiliului, a Comisiei, a grupurilor politice și așa mai departe. De aceea uh, vă înțeleg foarte bine că ați făcut toate acestea într-un interval de timp foarte strâns. Apreciez foarte mult ceea ce ați făcut și îmi dau seama că la 4 dimineața să iei o decizie înseamnă să reziști unor presiuni foarte mari. Cred că față de bugetul pe care l-am obținut, cred că se pot obține încă 5 milioane de euro, ceea ce reprezintă destul de puțin. De ce vreau să mulțumesc președintelui pentru judecata sa și vreau să mulțumesc pentru felul în care a condus negocierile în numele nostru. Rezultatul este unul satisfăcător și încă o dată mulțumesc președintelui. Mulțumesc. Mulțumesc, Richard. Și acum domnul Gaier pentru agenții. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru cuvintele amabile pe care mi le-ați adresat. Doresc și eu să întorc aceste complimente pentru că a fost o foarte bună colaborare la nivelul Parlamentului, chiar între grupurile politice. Uh, a fost până la urmă o experiență încurajatoare dincolo de diferențele politice. Am ajuns la o poziție consistentă pe care am reușit să o apărăm, ceea ce nu este de la sine înțeles. Și eu cred că activitatea în această comisie a fost una plăcută și încurajatoare. Siegfried a atras deja atenția asupra elementelor esențiale vis-a-vis -vis de agenții. Prioritatea Parlamentului era, cum a fost de așteptat, ca atâta timp cât ne confruntăm cu efectele uh, situației create de refugiați în categoria 3 în uh, domeniul politicii interne, unde existau deja propuneri de îmbunătățire din partea Comisiei, să încercăm să aprofundăm lucrurile. Dincolo de aceasta, bineînțeles că în timpul negocierilor am reușit să atragem atenția asupra unei agenții importante în categoria 1A, Eh, agenția care eh, se ocupă de transpunerea în practică a proiectului Galileo, pentru că va fi eh, o rețea satelitară, un instrument important în Uniunea Europeană, care acum are o evoluție pozitivă și era nevoie aici de un accent. Agențiile consumă o mică parte din bugetul european, dar constituie un subiect dificil pentru că dacă opinia publică are impresia că știe câte ceva despre activitatea agențiilor, constatăm uh, că uh, există un interes pentru ele. Am văzut cazul unei agenții care urmează acum să fie uh, transferată dintr-un loc într-altul și există multe state membre care uh, duc o mică bătălie pentru obținerea acelei agenții. Deci, sigur că în concluzii ar fi trebuit să figureze faptul că agențiile din bugetul pentru 2018 eh, vor trebui să își îndeplinească obligațiile și eh, chiar au reușit, conform unei hotărâri, să reducă personalul cu 5%. Consiliul însă nu a vrut să figureze și această observație în eh, documentul final și mă tem că în ce privește uh, Uh, mijloacele financiare pentru perioada următoare, Consiliul va insista în continuare asupra uh, unor uh, reduceri de personal, ceea ce ar diminua capacitatea de acțiune. îmi permit de asemenea să mai spun în calitate de raportor pentru 2017 că am analizat pachetul șase. Nu ne-am aflat sub presiunea timpului pentru că nu a trebuit să luăm uh, o decizie rapidă. Am dat un semnal Consiliului că urmărim uh, modul în care se vor derula negocierile. Dar acum am ajuns la o soluție unitară, mulțumitoare, de aceea uh, vom supune la vot astăzi acest capitol și știm că este parte a unui pachet. Trebuie să mobilizăm uh, o marșă uh, și uh, pentru această după amiază încercăm să pregătim poziția. Iar în calitate de raportor pentru anul 2017 consider că mi-am îndeplinit misiunea. Sper să nu apară și situații imprevizibile. Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea pe care mi-ați arătat-o și uh, îi voi preda ștafeta lui Siegfried. Mulțumesc pentru colaborarea foarte bună. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru toată munca făcută. Mulțumesc încă o dată raportorilor. Am uh, vorbit la un moment dat despre inițiativa pentru uh, ocuparea tinerilor, dar, așa cum spunea și Siegfried, uh, Comisia și-a luat uh, angajamentul ca, dacă în anul 2018 uh, să nu fie uh, suficiente resurse, să îndepună un proiect uh, rectificativ de buget. În ceea ce privește Curtea de Justiție Europeană, se va face o revizuire, pentru că curtea este cea care se ocupă de proceduri și atunci când e vorba de uh, regulile concurenței, în bugetul rectificativ numărul 6 din 2017 uh, am văzut că uh, reîntoarcerea amenzilor acasă este bine văzută de statele membre, deci acestea au nevoie ca curtea să-și îndeplinească misiunea și să aibă resursele necesare pentru că dacă procedurile acestea durează prea mult, atunci se pune în pericol piața unică. Deci respectarea concurenței uh, este esențială și Curtea de Justiție trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a-și desfășura misiunea în termene cât mai scurte cu putință. Doamna Calvinio, dumneavoastră ați fost uh, uh mereu prezentă, uh, ați însoțit uh, mișcările între Consiliu și Parlament și uh, Aș vrea să vă rog să ne prezentați punctul de vedere asupra acestor concilieri. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnilor, domnilor raportori, domnilor și domnilor. Comisia este foarte mulțumită uh, cu acordul uh, reușit pentru bugetul 2018. Aceasta s-a întâmplat sâmbătă dimineață după o negociere extinsă și foarte complexă. Așa cum spunea domnul Ashworth, trebuie să vedem totul în context. E vorba de un buget de 160 de miliarde, deci uh, poate că nu suntem uh, cu totul mulțumiți la toate uh, punctele. Poate câteva elemente le-am dorit să fi fost altfel, dar pe ansamblu cred că putem fi mulțumiți pentru un acord destul de bun. Așa cum a spus și dumneavoastră, a fost uh, destul de greu să ajungem la un acord, deși anul acesta pozițiile celor două brațe uh, ale autorității bugetare păreau mai puțin îndepărtate decât în anii anteriori, deși toate instituțiile aveau priorități politice egale, ocupare, securitate și uh, siguranță și creare de locuri de muncă. Totuși, uh, procesul de conciliere a fost uh, mai complex decât niciodată și pe partea comisiei am avut dezbateri grele cu ambele instituții. Aș vrea să mărturisesc aici că am fost la fel de duri față de ambele instituții, dar de data aceasta am dat dovadă și de o notă de creativitate, aș spune. Am reușit să reconciliem cele două poziții, s-au făcut concesii de ambele părți și vreau să mulțumesc în special uh, echipei de negociere de la Parlamentul European, care a dat dovadă de voință pentru a ajunge la un acord excelent, uh, aceeași voință de care am dat dovadă și noi. Nu vreau să repet aici uh, toate comentariile uh, făcute deja, însă trebuie să spun că Parlamentul uh, ar putea să fie mulțumit de modificările substanțiale care au fost introduse în cursul concilierii. În special la rubrica 1A există creșteri deosebite la proiecte cofinanțate, proiecte de succes foarte importante pentru Parlament, și acest acord a fost făcut respectând pe deplin revizuirea la jumătatea parcursului. Ceea ce am spus și noi nu aduce prejudicii autorității bugetare pentru celelalte proceduri. Așa cum a spus și dumneavoastră, domnule președinte, la început, acordul de anul acesta ne confirmă acest lucru. A existat o creștere importantă și la rubrica 1B pentru inițiativa de ocupare a tinerilor, și aceasta arată cât de importantă era această temă pentru cele trei instituții, incluzând aici declarația unilaterală a Comisiei, pe care tocmai ați menționat-o. Există și o întărire a agențiilor principale care se ocupă cu criza refugiaților, o creștere deosebită pentru programe care țin de Europa globală, vecinătatea de est, de sud, domenii unde un acord politic este necesar și total între instituții și reajustarea pentru finanțarea Turciei. Aș menționa că propunerile Parlamentului au fost preluate la toate rubricile, uh, lucru care este demn de remarcat. În total pot să felicit încă o dată echipa de negociere, în special pe președintele Artui, bineînțeles pe raportorii Mureșan, Ashworth și Gaier, nu doar în ceea ce privește agențiile, ci și pentru bugetul 2017. Și aștept ca Parlamentul să susțină cu o mare majoritate între toate grupurile politice acest acord la plenara de săptămâna viitoare și așteptăm negocierile din noiembrie anul viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Calvinio. Mulțumesc pentru susținerea pe care ne-ați acordat-o în tot acest timp, uh, în timp ce noi căutam un acord și acum am să dau cuvântul coordonatorilor. Domnul Fernandez. Merci, monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în portugheză. Vreau să mulțumesc uh, echipei de negociere, o echipă de negociere condusă de președintele uh, Comisiei de Bugete, domnul Artui. Domnul președinte are o experiență și o înțelepciune care a ajutat echipa de negociere pentru a ajunge la un acord deosebit, un acord uh, de care putem fi mândri cu toții. Așa cum s-a spus uh, deja aici, vreau și eu să mulțumesc uh, președintelui comisiei noastre. Aș mulțumi în același timp și raportorului general, domnului Mureșan, care a făcut o muncă excelentă uh, și care a fost susținut de toate grupurile politice. Mulțumiri adresate și domnului Ashworth, care a reușit într-o negociere dificilă în dosarul celorlalte instituții un rezultat deosebit. Iar în ceea ce privește agențiile, aș vrea și în acest caz să mulțumesc domnului Gaier, care a reușit uh, să țină cont de îngrijorările noastre și de prioritățile Parlamentului. Mulțumesc de asemenea raportorilor din umbră care și-au adus uh, contribuția lor pentru a ajunge la acest rezultat bun. Deseori uh, vorbim doar despre ceea ce am obținut depășind propunerea comisiei și lăsăm deoparte reducerile pe care le dorea Consiliul. Consiliul introdusese o reducere de 1,2 miliarde de euro, 6,5 la rubrica 1A și noi am reușit să uh, Uh, eliminăm aceste reduceri, am reușit să reintroducem aceste 1,2 miliarde de euro și în plus am obținut uh, o creștere de bani noi la mai multe categorii, în special acolo unde avem priorități speciale ale UE. Noi dorim o mai mare creștere economică și pentru aceasta e nevoie de cercetare și inovare, susținere a companiilor, în special IMM-urile, și o solidaritate la nivel uh, intern și extern, precum și uh, securitate și siguranță pentru cetățenii noștri. Toate aceste lucruri au fost obținute și am reușit să ținem cont și de problema șomajului, în special în rândul tinerilor. Iată de ce s-a promovat uh, inițiativa pentru tineri la nivel transversal și un semnal deosebit dat în acest fel. Așa cum s-a spus uh, la început, uh, ceea ce părea imposibil, și anume uh, posibilitatea de a avea bani noi, proaspeți pentru programe importante precum Orizont 2020 a fost reușit până la urmă și s-a demonstrat că revizuirea pe care am făcut-o pentru CFM nu a dăunat, așa cum s-ar fi putut întâmpla, în cazul negocierilor anuale pe care le avem pentru bugetul european. Iată de ce consider că rezultatul este foarte bun și uneori eh, nici măcar nu precizăm faptul că ceea ce am obținut este peste uh, ceea ce dorea Consiliul și că am reușit să eliminăm acele reduceri și anume 1,2 miliarde de euro. De aceea mulțumesc încă o dată tuturor și în special Comisiei pentru că am văzut încă o dată uh, forța politică uh, a domnului comisar, inteligența de care a dat dovadă și voința uh, pe care și-a impus-o. Toate acestea sunt uh, un semn foarte bun și, practic, așteptările noastre se îmbunătățesc uh, pentru viitor, pentru că ne așteaptă teme importante de discutat. Avem încredere și ne așteptăm uh, la aceeași voință din partea Parlamentului și a Comisiei pe viitor. Mulțumesc! Merci, José Manuel. Mulțumesc, José Manuel. După cum spuneam, vor lua cuvântul coordonatorii și raportorii din umbră, doamna Daniele Viotti. Grazie, grazie Presidente per la parola. Mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvântul dat și eu vreau să mă alătur mulțumirilor adresate de către ceilalți colegi, către raportori. Domnul Mureșan, mai ales Ashworth și colegul Gaier, și către dumneavoastră, domnule președinte, pentru că și dumneavoastră ați contribuit în acele 16 ore de negocieri la rezultatul obținut. A fost uh, negociere obositoare și a fost destul de greu să ne confruntăm ca delegație a Parlamentului cu anumite uh, obstacole. Oricum, nu vreau să mă opresc la toate rubricile, vreau doar să vă spun că mă bucur și eu și vă mulțumesc pentru re, pentru rezultatul obținut și dumneavoastră, domnule raportor și domnului președinte, mai ales la ceea ce s-a obținut la 1A. Cred că este absolut evident că la acest punct am obținut o victorie atât din punct de vedere politic cât și din punct de vedere al conținutului, pentru că 105 milioane de euro de uh, creștere nu este o cifră neimportantă, e o cifră chiar extrem de importantă. Aș vrea să mulțumesc de asemenea și raportorilor și dumneavoastră, domnule președinte, cu un raționament poate puțin extins, constatând în același timp și o oboseală de care a trebuit să vă loviți atunci când v-ați uh, confruntat cu ceea ce consider eu că este de fapt veriga slabă a acestei Uniuni Europene, adică Consiliul. Pentru că Consiliul s-a demonstrat din nou a fi această verigă slabă. Dumneavoastră ați spus-o prin ceea ce ne-ați explicat. Ne-am găsit din nou în fața unui Consiliu în care aveam un singur ministru câteodată și majoritatea erau funcționari, uh, înalți funcționari uh, de stat, fără să aibă însă o marjă de manevră față de mandatul pe care îl primiseră de la guvernele naționale. Deci marja de negociere pentru noi, precum și pentru comisie, care îi mulțumesc cu această ocazie, desigur, a fost foarte mică și de aceea am avut probleme destul de mari ceea ce a dus la faptul că multe din cererile pe care le avea Parlamentul față de Consiliu și pe care noi le-am susținut în ultimele luni în care raportorul Mureșan a construit viziunea Parlamentului pas cu pas pentru buget. De multe ori cererile acestea s-au lovit de un zid. Nu am primit niciun răspuns. Eu am fost foarte surprins, domnule președinte, să văd și că nu veneau răspunsuri, dar și m-a surprins și metoda de discuție pe care am văzut-o în acest an și care a fost impusă de Consiliu. M-a surprins mai ales faptul că s-au concentrat pe ceea ce cred eu că ar trebui să fie rezultatul și nu punctul de plecare, adică calculul marjelor. Mi se pare că s-a plecat de la acesta și nu s-a plecat așa cum ar fi trebuit de la necesități, de la angajamentele pe care le făcuseră și le luaseră. Deci mi se pare că avem aici o ambiguitate în calculul marjelor, această obsesie cu marjele pe care ne-a impus-o Consiliul. Și aici eu sunt de acord cu domnul Mureșan, pentru că 800, tre- nu putem să am tăiat fonduri Turciei pentru că nu se îndeplinesc condițiile generale de drepturi ale omului, pentru că nu sunt respectate nivelele de democrație minimă, de uh, și alte probleme și alte evoluții negative și în același timp punem în rezervă fonduri de frică ca Turcia să ne mai ceară o nouă tranșă în 2018 pentru problema așa zisă de refugiați sirieni. Deci fonduri care ar fi trebuit să fie de fapt contribuite din partea statelor membre. Deci, de fapt, punem de o parte bani europeni pentru a acoperi anumite cheltuieli care nu sunt acoperite de către statele membre. Deci, aici avem o anomalie enormă cu care ne confruntăm. Și trebuie să spun că în ciuda eforturilor făcute și repet acest lucru aici pentru că sunt convins, în ciuda eforturilor și mulțumesc pentru eforturile raportorului președintelui și a celorlalți colegi, avem elemente pe care nu putem să ne uh, Uh, care nu poate să ne permită să fim satisfăcuți complet. Știu că este adevărat că am obținut cifre chiar uh, și la alte rubrici, mă gândesc, mă gândesc aici la 3, la rubrica 4, dar n-am reușit să intrăm în discuție pe aceste probleme fundamentale. Nu am reușit să intervenim, să spunem care sunt motivele pentru care Parlamentul European avea angajamente atât de puternice. Și ceea ce am obținut ceea ce e foarte bine, sunt cifre foarte bune, dar sunt totuși cifre foarte îndepărtate de cererea pe care a făcut-o Parlamentul European și nu am reușit să justificăm până la urmă aceste cifre. Nu am reușit să explicăm Consiliului de ce avem uh, acele îngrijorări și care sunt uh, nelămuririle noastre, spune vorbitorul. Uh, nu vreau să vă mai iau prea mult uh, timp, uh, pentru că uh, mai sunt și alții care doresc să intervină, dar cam aceasta era ideea pe care vreau să o transmit. În ceea ce privește metoda, domnule președinte, mai am și două puncte la metodă de transmis. În primul rând, mi s-a părut foarte greu să luptăm cu atitudinea Consiliului pe trei elemente. În primul rând, faptul că în discuția pe care am avut-o pe 1B, pe garanția tineri pentru tineri, Încerc să caut, uh, spune vorbitorul, un cuvânt care să nu fie prea puternic, dar mi se pare că într-un fel am oferit date pe care nu vreau să le oferim uh, pe, despre capacitatea de absorpție a unor state membre. Pe, uh, cred că aici e nevoie de puțin mai multă transparență, de mai multă sinceritate. Și un al doilea element pe care nu sunt mulțumit din punct de vedere al metodologiei este că la rubrica 4 nu s-a respectat acordul pe care îl aveam și dorința pe care îl exprimasem ca pe liniile umanitare să avem cel puțin 50%, dacă nu 100%, așa cum cerusem noi. Pentru că cred că a existat o creștere de 100 de milioane, dar în plăți am avut uh, parcă o schimbare față de ceea ce stabilisem la început și nu s-a respectat acea crește, acest minim de 50% pe care îl stabilisem în uh, creditele de plăți. Iar ultimul punct, și doar îl menționez, este acordul acela de Gentleman's Agreement, care se va aplica și în alte discuții pe care le vom avea și cu alte instituții. Deci aici am obținut într-adevăr anumite puncte pozitive, dar nu pot spune că bugetul este aproape de ceea ce ne doream noi, nu numai din punct de vedere al cifrelor, dar și din punct de vedere al politicilor Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult oricum raportorului, mulțumesc foarte mult raportorilor, și președintelui, pentru că am văzut că s-au făcut eforturi și fizice pentru ca să putem să ajungem la acest rezultat. Merci. Ia mă... Mulțumesc. Mulțumesc. Este greu să găsești eh, până la urmă motive de mulțumire, dar trebuie să ne gândim că și pentru bugetul 2019 eh, a fost eh, creată deja o cale și iată că discuțiile anuale pot să permită până la urmă să se stabilească atingerea unor repere, inclusiv când va avea loc revizuirea la jumătate de perioadă. Îi dau cuvântul domnului Colmel. Da, domnule președinte, vreau să spun că încercarea de a transmite toate aceste puncte pe scurt, într-un timp foarte scurt, am, am uitat să spun ceea ce a spus dumneavoastră acum, îmi pare rău. Colmel. Domnul Colmel, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu doresc să exprim mulțumirile mele celor trei raportori, Siegfried Mureșan, domnul Ashworth, Jens Geier și uh, doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule președinte, și chiar să vă felicit, pentru că eu cred că uh, rezultatul este ceea ce a fost un maximum care se putea atinge. Trebuie să fim realiști. Și vreau să evaluez lucrurile și din punctul meu de vedere eu nu uh, văd lucrurile neapărat ca fiind mereu o situație conflictuală între Consiliu și Parlament. Este de fapt o situație logică. Noi în Parlament avem multe idei în legătură cu ceea ce s-ar putea face cu bani, dar statele membre trebuie să dispună de aceste fonduri. Deci nu uh, se poate ca acolo lucrurile să funcționeze uh, altfel. Trebuie să ținem seama de aceste situații concrete. Iar uh, eu cred că am uh, obținut uh, în detaliu rezultate bune, dar în ce privește linia generală nu am reușit să reorientăm bugetul nostru pe total. Pentru că marile realizări politice uh, nu se vor uh, întrezări. Putem spune că este grozav că ne-am angajat să combatem șomajul în rândul tinerilor. Așa este uh, dacă ai proiecte foarte bune în această direcție, merită să investești banii pentru acest desiderat. Dar Până la urmă, încercăm doar să vindecăm uh, niște boli fără să încercăm să înlăturăm cauzele. Și, uh, de fapt, cauzele trebuie să fie analizate și combătute. Uh, dacă asta am fi reușit să facem, rezultatul ar fi fost mult mai bun decât uh, acest buget uh, care urmează pe cale administrativă să fie repartizat pe secțiuni. Dar liniile generale au rămas aceleași ca uh, și în, în deceniul precedent. Noi ar fi trebuit să uh, ne înscriem pe o nouă cale. Aceasta ar fi fost sarcina noastră și din acest punct de vedere cred că nu am înregistrat un succes. De aceea rămân încă multe de făcut și astăzi va trebui să uh, mai discutăm despre un asemenea subiect. Este nevoie de achiziții comune în domeniul apărării, dar cred că și din acest punct de vedere eh, ne înscriem pe o cale greșită. Putem eh, vorbi despre asta, dar încă nimeni nu știe cum trebuie să arate eh, acest sistem comun de apărare, pentru că acum vom solicita din partea statelor membre sume foarte mari. Eu cred că întâi în domeniul politicii de azil trebuie să avem o linie clară a Uniunii Europene. Abia când vom fi stabili acest lucru, vom putea ști cum putem crea un buget comun pentru a stabiliza situația. Iar în acest proiect de eh, buget, această problematică nu se reflectă. Mulțumesc, domnule Taron. Domnule Taron, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Trei observații pentru a nu repeta uh, felicitările pe care raportorii le merită. Am constatat pentru prima dată în viața mea că și mass media din Estonia a lăudat soluția de compromis la care s-a ajuns în zorii zilei ca fiind un uh, mare eveniment. Deci atunci chiar că <laughs> trebuie să fi fost o mare reușită. În al doilea rând, m-am felicitat că nu am putut să iau parte la negocieri pentru că de obicei când sunt eu de față e mai greu să se ajungă la soluții de compromis și în al treilea rând, sunt puțin îngrijorat în legătură cu votul care urmează să aibă loc la Bruxelles. S-ar putea să uh, ajungem până la urmă să fim acuzați și să ajungem la Curtea de Justiție, pentru că din punct de vedere legal am fi obligați să votăm la Strasbourg. Deci uh, să nu sporim până la urmă cheltuielile Curții de Justiție. Mulțumesc, domnule Tara. vă recunoaștem în poziția pe care ați exprimat-o. Domnul Cristoforu. Mulțumesc, domnule președinte. Nu există niciun dubiu că astăzi a marcat o mare reușită a Comisiei pentru Bugete, pentru că Uh, uh, până la urmă trebuie să uh, îi adresăm mulțumirile domnului Siegfried Mureșan, biroului Comisiei, tuturor colegilor care au fost implicați. Pentru că în aceste vremuri este un mare succes să găsești soluții pentru Orizont 2020, pentru programele de uh, Uh, dedicate tinerilor, pentru toate demersurile care sunt menite să determine creștere și dezvoltare. Dar uh, asta dovedește că această comisie înțelege așteptările societății de dezvoltare economică, dar uh, și uh, tăierea uh, de fonduri pentru Turcia. <laughs> Mi se pare că este până la urmă o decizie binevenită. Însă, pentru că uh, Turcia violează permanent valorile europene și uh, instituțiile europene sunt atacate de către Turcia, deci asemenea ări nu trebuie să fie finanțate în niciun fel. Nu doar Turcia, dar și orice altă țară care are un asemenea comportament nu merită să primească bani de la noi. Dar o țară care ocupă o parte dintr-un teritoriu european nu recunoaște Republica Cipru, o țară care violează dreptul internațional nu trebuie să fie finanțate. Deci, eu cred că nu trebuie să acordăm fonduri Turciei. Eu cred că de am întrebat cetățenii europeni dacă uh, Turcia uh, trebuie să primească bani din uh, bugetul european, ei ar spune nu, nu ar accepta niciodată o asemenea finanțare. Dar eu cred de asemenea și cred că este foarte important că trebuie să mulțumesc Comisiei și raportorului Siegfried pentru că odată în plus Uniunea Europeană, Parlamentul s-au arătat stat sensibil față de problemele persoanelor care se simt uh, ignorate uh, și uh, inclusiv cei care trăiesc într-o zonă ocupată din Cipru. Pentru că noi nu putem să obținem informații despre acești oameni care în continuare sunt într-un fel sub baza armatei. Deci, eh, noi eh, trebuie să transmitem un mesaj că Parlamentul și Comisia joacă un rol important pentru viitorul Uniunii Europene, care a trebuit să facă față atâtor vicisitudini și eh, vă mulțumesc pentru aceste rezultate. Mulțumesc, doamna Toma. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc dumneavoastră și întregii echipe și, bineînțeles, raportorilor. Ca toți colegii uh, care au vorbit până acum, uh, apreciez activitatea remarcabilă și rezistența, pentru că uh, au fost multe luni de activitate intensă pentru alcătuirea acestui buget pentru 2018. Și uh, dați-mi voie, pentru că și domnul Fernandez a vorbit despre nivelul uh, așteptărilor, la ce nivel uh, ne formulăm așteptări vis-a-vis -vis de acest buget european și nivelul acestor așteptări nu este doar dorința de a spori cheltuierile Parlamentului, dar de fapt trebuie să ne gândim și la solicitările Consiliului privind noile politici. Și dacă revenim deci la acest nivel al exigențelor noastre, constat că nu este același pentru noi toți. Ehm, sigur că pentru unii ca și pentru alții ehm, există anumite așteptări. Deci, ehm, uneori Uh, atmosfera din uh, această comisie, eficacitatea activității uh, demonstrează că așteptările noastre, pretențiile noastre sunt diferite. Pentru că dincolo de această victorie politică, care are o valoare simbolică și se reflectă și în cifre, cred că Ehm, nu am eh, reușit în toate domeniile că, de fapt, eh, progresele sunt anumite ehm, eh, rubrici destul de modeste. Deci, sigur că ehm, am avut negocieri, dar și că erorile din negocierile precedente au putut să fie evitate, dar eu cred că uh, trebuie să ne gândim uh, și că ele nu ar fi trebuit să afecteze în niciun fel uh, până la urmă poziția noastră, că ar fi putut să ne tragă înapoi. Oricum, deci rezultatul negocierilor este remarcabil, dar am și motive să fiu foarte nemulțumită. Și am spus acest lucru și în timpul uh, concilierii, pentru că a existat un nivel de uh, lipsă de sinceritate din partea Consiliului uh, care mie mi se pare intolerabilă să ne gândim cum au început negocierile de fapt, noi știm că nu s-au negociat marjele, ci că, de fapt, s-au uh, negociat facilitățile pentru Turcia, pe care Consiliul nu a vrut să le pună uh, în centrul uh, negocierilor. Dar am dorit să-mi exprim această nemulțumire. Sigur, dumneavoastră spuneți că putem să ne așteptăm acum uh, cu bucurie la următoarele negocieri pentru bugetul 2019. Bine, nu simt niciun fel de uh, bucurie. Chiar dacă uh, nu am fost eu raportoare, am colaborat cu raportorul. Mie mi se pare că anumite elemente au apărut cu trei zile înainte de negocieri. După aceea uh, uh, ne uh, închidem într-o clădire a Consiliului la orele nopții. Sigur că la un moment dat obosești și ți se face foame. Deci, într-un fel, te simți închis uh, în asemenea condiții, chiar dacă primești uh, niște sandvișuri, dar parcă ești prizonier. Da. Deci a fost uh, până la urmă inclusiv bugetul luat prizonier. Deci eu, data viitoare, nu știu cum uh, se vor derula lucrurile, dar mie mi se pare că este umilitor. Dați-mi voie să spun lucrurilor pe nume. Deci eu am avut sentimentul că în aceste negocieri am fost umilită. Sigur, și Daniel Levioti a zis că acest Consiliu uh, a avut uh, o anumită atitudine. Dar toți miniștrii Uniunii Europene fac paradă la Göteborg în legătură cu decizii care nu au valoare juridică și bugetară. Repet, nu au niciun fel de evaluare juridică a acele decizii, dar se laudă cu uh, hotărârea lor, iar aici, unde lucrurile serioase se petrec în chestiuni uh, bugetare, nu participă niciun ministru, dar toată lumea este uh, foarte mulțumită. Deci eu uh, simt că mandatul meu nu a fost respectat uh, corespunzător, că nu a fost respectat cetățeanul european. De aceea spun că uh, sunt de-a dreptul furioasă pe o asemenea manieră de negociere. Mulțumesc, Isabel, că ai introdus unele nuanțe la sentimentul de satisfacție pe care încercam să-l afișăm. Domnul Rubiș dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, sunt mulțumit de negocieri, s-au derulat ca de obicei și a fost foarte bine că nu au participat toți miniștrii, pentru că altfel lucrurile ar fi devenit mult mai dificile. De altfel, pentru miniștrii, bugetul e prea mic ca să merite să fie prezenți în persoană. Asta justifică și solicitarea noastră pentru următorul program anual să se respecte tratatul de la Lisabona și eh, să eh, nu mai scădem sub 1% pentru că Uniunea Europeană care este negociată la un nivel bugetar care reprezintă mai puțin de 1% din PIB, um, nu uh, poate să acționeze uh, realist, pentru că dacă pentru un asemenea procentaj trebuie să negociem până în zorii zilei următoare, cred că este o provocare. Deci uh, concluzia mea este ca pentru cadrul financiar multianual să impunem cerința de 1,24 din PIB uh, pentru că Poate că există o anumită flexibilitate și la nivelul comisiei trebuie să mulțumim uh, comisarului Oettinger și echipei sale. Aici era vorba deja de 110 milioane. Și eu cred că acest punct de plecare este corect. Uh, am văzut uh, că <laughs> mass media nu uh, a relatat prea mult despre asta, ceea ce este un semnal bun, pentru că înseamnă că nu e nimic scandalos uh, în legătură cu această decizie uh, noi am fi putut de altfel dimineața să mai așteptăm și un mic dejun care însă nu a trebuit să mai fie servit. Deci eu uh, mulțumesc uh, și pentru faptul că uh, Parlamentul nu a fost privat de dreptul de a se pronunța în legătură cu revizuirea clădirilor și avem un fel de gentleman's agreement cu Consiliul și cu Comisia să se respecte acele prevederi. Eu cred că este o evoluție pozitivă. Pe de o parte, toleranța noastră în relația cu Consiliul și Comisia, dar și uh, respectul dintre noi care a fost menținut și care se bazează pe reciprocitate. Deci eu cred că a fost până la urmă un rezultat pozitiv și mă bucur că în această săptămână nu a trebuit să mai negociem până marți dimineața, pentru că dacă ă, negocierile nu ar fi ajuns la bun sfârșit, probabil că am fi ajuns până la micul dejun de ă, marți dimineața. Deci, ă, este bine și că negocierile se desfășoară la noi în Parlament și eu cred că ar trebui cât mai multe din întâlnirile tripartite și de conciliere să le uh, desfășurăm în Parlamentul European. Pentru că atunci când se desfășoară în Parlamentul European, noi suntem cei care decidem asupra procedurilor și protocolului. Și dacă acest lucru nu va fi posibil, posibil, atunci ar trebui odată la Comisie, odată la noi și odată la Consiliu să se desfășoare. În felul acesta ajungem uh, la același nivel. Vă mulțumesc dumneavoastră, domnule Artui, președinte, că din acest punct de vedere ați condus lucrurile foarte bine, că am ajuns la un rezultat pozitiv. Toți știm că uh, s-ar fi putut și mai bine, dar cred că ceea ce am atins trebuie să ne mulțumească totuși. Mulțumesc foarte mult! Deci, ă, acum ă, îl voi ruga pe raportor să tragă concluziile. Siegfried. Domnule președinte, nimic de adăugat din partea mea, un buget foarte bun, rezultatele sunt concrete, 105 milioane pentru 1A, 116 pentru 1B ă, și pentru 4 și 5 de asemenea, am obținut creșteri, poate că n-am avut destule sandvișuri, e adevărat, dar anul viitor totul va fi mai bine și vă mulțumesc foarte mult și mă bucur de votul de la plenară. Richard. Nu, n-am nimic de adăugat, domnule președinte. Bun, Jens? Nici tu? Bine. Dragi colegi, mulțumesc. Cred că va trebui acum să ne pronunțăm și nu o să ne pronunțăm la Strasbourg. Sper că nimeni nu vede niciun inconvenient. Trebuie în cele 10 zile care urmează acordul să ne pronunțăm printr-un vot la plenară. Raportul a fost depus la plenară în numele Parlamentului European, în numele Comitetului de Conciliere raport cu concluziile comune negociate sâmbătă dimineață, la care se vor anexa cât se poate de repede și textele comune complete pentru bugetul 2018. Plenara are 10 zile pentru ca să se exprime. Vom dezbate pe 29 noiembrie aici la Bruxelles pentru un vot pe 30 noiembrie. Comisia noastră trebuie să se mai exprime în această după amiază pe patru texte care fac parte din pachetul de negociere la conciliere și care vor fi de asemenea supuse plenarei de, la, de săptămâna viitoare mobilizarea flexibilității, marșa pentru situații neprevăzute care a fost adăugată în ultima secundă pe ordinea de zi, mobilizarea Fondului de Solidaritate, proiectul de buget rectificativ numărul 6 pentru anul 2017. Bun. Iată, sper ca bugetul pe care l-am votat să permită să repornim Europa și nu să o pună în marjă de, în care nu poată acționa Așadar, acum trecem la raportul uh, doamnei Gardia Zabal Rubial pe uh, activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții. Del movimento Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, uh, putem să utilizăm un limbaj dublu aici. Am să fiu foarte succintă în ceea ce privește raportul BEI. Da, cred că e ușor de tradus în toate limbile. Nu ne așteptăm la o dezbatere prea mare pentru acest uh, raport, pentru că am avut deja o dezbatere atunci când am prezentat documentul, însă aș vrea acum să um, analizez un pic amendamentele pe care le-am primit, 121 de amendamente la număr. Deși e adevărat că multe dintre ele și din partea majorității grupurilor politice uh, sunt foarte asemănătoare între ele și uh, de așteptat oarecum pentru mine. Unele dintre ele, într-adevăr, depășesc ceea ce prevăzusem eu în raport, dar oricum sunt complementare și cred că nu va fi greu să ajungem la un acord. Deci, uh, cred că pentru multe dintre ele uh, voi indica un vot pozitiv. Din câte am înțeles eu, în multe din aceste amendamente se încearcă practic uh, să se scadă ambiția raportului. Eu am încercat să ajung la un document echilibrat, recunoscând pe, pe de o parte munca făcută de uh, BEI și ținând cont de acea parte care ține de transparență, de control și cred că nu le facem o favoare numai recunoscând munca lor, ci ar trebui să îi ajutăm uh, să își îmbunătățească activitatea, așa cum se spune de altfel și în prezentare, să uh, poată reprezenta BEI-ul un punct de referință, un adevărat model din punctul de vedere al controlului, al responsabilității și transparenței. Iată de ce voi încerca să mențin această atitudine ambițioasă, deci pe de o parte să felicit BEI-ul, dar pe de altă parte să cerem să se facă progrese pe aceeași linie. Cred că va trebui să prezint doar două amendamente de compromis. Voi verifica însă acest lucru pentru că, după cum spuneam, multe din amendamentele prezentate merg practic în același sens la alineatul 8 uh, și 11, unde s-au prezentat multe amendamente, mai ales la 11, pentru că atunci când am început să lucrăm la raportul BEI, nu ajunsesem încă la un acord uh, pentru uh, FC2. Deci uh, voi încerca să țin cont și de acest nou acord uh, la alineatul respectiv. Acum, câteva chestiuni mai concrete, pentru că mai multe grupuri politice au prezentat amendamente prin care încercau să arate cu degetul anumite cazuri, anumite proiecte care au fost finanțate de BEI și care puneau niște semne de întrebare. Eu una nu pun sub semnul întrebării uh, aceste cazuri, dar nu mi se pare o atitudine bună din partea noastră ca într-un raport de natură generală care își dorește să facă o evaluare a activităților BEI să se menționeze niște cazuri concrete, pentru că aici e vorba în special de munca pe viitor a BEI, deci cred că într-o oarecare măsură nu e cazul aici să uh, introducem toate cele proiecte care n-au mers bine, pentru că de multe ori uităm că, de fapt, acest raport se referă la viitorul BEI, la activitățile uh, generale ale BEI, pentru că partea de control a BEI se face la Comisia de Control Bugetar. Ar fi aici două elemente care au legătură între ele și uh, pentru care nu văd o susținere prea mare, dar voi încerca să ajung la un acord pe viitor, în următoarele săptămâni. Acestea au de-a face cu uh, garanțiile și cu prețurile. E un element care a fost deja dezbătut în cadrul FC2, deci uh, s-a dezbătut cu Consiliul, cu Comisia și chiar și cu Banca Europeană de Investiții. Mi se pare că sunt teme importante și voi încerca să conving celelalte grupuri politice pentru a susține aceste alineate, pentru că atât remunerarea garanțiilor cât și uh, prețurile, deci acel pricing în engleză. Eu cer o modulare pentru a putea ajunge mai ușor la anumite tipuri de companii, anumite sectoare de activitate și chiar și la anumite state, pentru că condițiile de finanțare prin bănci nu sunt aceleași în diversele state, în Spania, Portugalia sau România. Deci, dacă cerem BEI să se adapteze mai bine sau să utilizeze mai bine acest instrument pentru a putea atrage mai multe investiții în acele sectoare sau în acele țări unde e mai greu, mi se pare o idee bună. Pe de altă parte, utilizarea prețului ca o recunoaștere a valorii adăugate sau a părții pozitive din fiecare uh, proiect, deci, într-un fel, pentru a recompensa aspectele pozitive ale unui uh, proiect. Nu e vorba aici doar de aspecte financiare, e vorba și de o uh, dimensiune socială care trebuie evaluată și în felul acesta se poate uh, oferi o recompensă pentru anumite criterii interesante și uh, aceasta poate uh, atrage proiecte interesante. Deci acest uh, uh, pricing se poate utiliza pentru atragerea mai multor proiecte. Iată deci două teme care mi se par fundamentale, unde există o divergență de opinii și la care voi încerca să ajung la un acord cât mai repede cu putință. voi trimite și o pro- propunere pe această temă. Și un ultim comentariu. Mi se pare că mai sunt uh, unul sau două alineate legate de mandatul extern al BEI și tocmai am lansat negocierile. De fapt, avem o a doua rundă de negociere. Chiar mâine avem un trialog. Deci uh, voi lăsa pentru final această actualizare a celor două alineate și vom vedea dacă până mâine vom putea include un eventual acord uh, sau nu pentru mandatul extern al BEI. Mulțumesc! Merci, Eder. Merci. Mulțumesc, Eder, foarte mult pentru această explicație foarte clară despre BEI. Vreau să dau cuvântul acum raportorilor din umbră care sunt aici în această dimineață. Domnul Ali, mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, stimată doamnă Gandia Zuval, aș dori să subliniez încă o dată calitatea raportului care acoperă o mare parte a activităților BEI și să explic câteva din propunerile noastre pe care uh, le-am făcut înainte. Rolul băncii, care susține creșterea și ocuparea, este indispensabil, dar în loc să vorbim despre rezolvarea provocărilor politice în uh, interiorul și exteriorul Uniunii, ar trebui să vorbim despre rezolvarea provocărilor socioeconomice. Apoi, când discutăm despre creșterea uh, fondurilor de împrumut pentru perioada următoare, este bine să facem referire la planul operațional 2017-2019, care a fost adoptat în ianuarie, ceea ce include aici uh, orientări și priorități uh, majore ale grupului pentru următoarele, următorii trei ani. În momentul de față, banca pregătește uh, um, operațiunile pentru 2018-2020. Alte propuneri în um, uh, document, am vrea să, sub, să subliniem uh, un, o abordare a BEI cu privire la jurisdicțiile non, uh, și politicile legate de corporații și de impozitare, revizuirea uh, politicii băncii în acest domeniu, așa numita abordare interimară care a fost adoptată în 2017 în iunie. În ceea ce privește responsabilizarea, Beiul a început deja revizuirea politicii uh, pentru avertizori, bazându-ne pe o politică de jaloane pe care am uh, văzut-o și care uh, va propune o procedură mai simplificată, sperăm să se ajungă la un rezultat concret. Uh, când vorbim de activitățile financiare și îmbunătățirea raportării către Comisie a BEI, trebuie să fim conștienți că aceasta este valabil numai pentru instrumentele financiare, un mandat implementat de către grupul BEI în numele UE. Aceasta ar evita comentarii făcute despre mandate um, altele decât cele pe care uh, avem competența să analizăm situația. Mulțumesc, domnule Ali, iar acum Jose Manuel Fernandez are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi vorbi în numele lui Siegfried Mureșan, care nu mai poate fi aici acum, pentru că trebuie să meargă la altă reuniune. Și voi vorbi în numele lui. În primul rând, aș vrea să mulțumesc pentru raport lui Aider pentru activitatea excelentă. Excelența depinde întotdeauna, după cum a spus și doamna Toma, de ambițiile noastre. Eu o să fiu doamna Toma acum și aș zice excelent raport, dar și după aceea vine restul. Dar scot această paranteză și o să continui în numele domnului uh, Mureșan. Dânsul este de acord cu majoritatea punctelor din raport Există subiecte pe care dorește să le sublinieze. Acesta este motivul pentru care dânsul a depus amendamente. Amendamentul 52, în primul rând, în se dorește ca și Comisia să continue, să contribuie pentru ca toate statele membre să fie echipate cu expertiza necesară pentru a avea acces la instrumentele BEI BEI trebuie și să-și îmbunătățească rolul și să ofere asistență tehnică și consilierea necesară pentru reducerea disparităților geografice și pentru a evita aceste disparități. În amendamentul 14 găsim așa ceva. În amendamentul 121 se subliniază problema cooperării cu băncile naționale de promovare, această cooperare trebuie să fie îmbunătățită pentru a obține sinergii între fondurile structurale și instrumentele financiare. Amendamentul 27. Nevoia de coerență între instrumentele BEI pentru ca obiectivele să fie uh, atinse Se susține ai creditul și uh, triplu A ca prioritate, dar desigur că BEI trebuie să continue să financeze și proiectele care conțin riscuri. Acesta e și obiectivul său. Apoi, nevoia de a crește plafoanele LM și nevoia de a ajuta și țările vecine care au mai multe dificultăți democratice și care necesită reforme. Să nu uităm și IMM-urile care sunt extrem de importante pentru economia noastră. Mulțumesc, mulțumesc domnule Fernandez, domnul Zani are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că doamna raportor ne spunea că punctele de compromis nu sunt multe, fiind dat că există o direcție destul de clară a, în care merg amendamentele, amendamentele prezentate. Deci două puncte care, după părerea mea, sunt extrem de importante. Primul element, S-a discutat și în legătură cu bugetul pentru anul viitor, în legătură cu Turcia, pentru că Turcia nu numai că primește fonduri de preaderare, dar este și una din țările care primește cele mai multe credite din partea BEI. Este țara, deci, din afara Uniunii care primește cele mai multe credite și cred că în, din toate țările, în ceea ce privește creditele primite, este pe locul uh, șapte în lume, în fața multor țări din Uniunea Europeană. Ceea ce am uh, învățat uh, cu decizia pe care am luat-o pe buget, este că, da, putem avea obstacole tehnice de reglementare, atingând anumite linii bugetare, anumite fonduri sau abordări, dar atunci când există o voință politică se poate acționa. Eu cred deci că este necesar să se facă presiune asupra BEI. Um, în același timp, plecând de la uh, ceea ce s-a stabilit în bugetul general pentru ca să revizuim creditele care sunt acordate uh, acestei țări pentru a avea criterii care nu sunt numai economice, ci care respectă și democrația, drepturile omului și care uh, permit acordarea acestor fonduri. Deci trebuie să permitem să se concentreze cu creditele respective și pe țări care sunt în cadrul granițelor Uniunii. Al doilea punct se referă la accesul la date. BEI-ul este una din instrumentele, unul din instrumentele economice cele mai puternice pe care le are Uniunea Europeană. Este institutul cel mai mare de credite uh, la nivel public în lume și poate să joace un rol important chiar dacă nu esențial, dar totuși are un impact asupra creșterii economice în anumite țări. Iată de ce e important ca legislatorii, adică noi, Comisia, Curtea de Conturi, să avem acces la cea mai mare uh, cantitate posibilă de date despre proiectele care sunt finanțate de către BEI. Nu s-a întâmplat întotdeauna așa în trecut. De fapt, uh, ultimul raport al Curții de Conturi pe Face uh, se plânge de lipsa de date și informații din partea BEI. Deci eu cred că am ajuns la momentul în care putem să cerem BEI, având în vedere rolul său foarte important de creștere uh, economică să-și crească și informarea și comunicarea despre proiectele pe care le finanțează către celelalte instituții ale Uniunii Europene pentru ca să ne permită tocmai în uh, relațiile pe care le avem să ne direcționăm mai bine activitatea acestui institut și pentru ca să garantăm că obiectivele pe care le stabilim cu, uh, prin aceste credite să poată cu adevărat să fie folosite în, într-o manieră obiectivă, ca o pârghie, ca un uh, factor de multiplicare. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Maletici. Mulțumesc! Aș dori și eu să felicit raportorul pentru un raport excelent. Vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră pentru contribuții. În calitate de raportor pentru aviz din partea regii, eu aș dori să subliniez că noi am fost puțin surprinși, pentru că nu am fost capabilă să găsesc, de exemplu, informații concrete despre activitățile BEI legate de politicile de coeziune, chiar dacă, dacă ne uităm la tratat, la articolul 309, se definește că BEI trebuie să susțină Uh, o uh, coagulare a pieței interne, dar și o uh, încurajare a regiunilor care au rămas în urmă. Și și în um, regulamentul cu privire la prevederile comune pe politicile de coeziune s-a subliniat că BEI trebuie să susțină o reducere a disparităților între regiuni. Deci, în principiu, nu avem un capitol uh, special în raportul BEI despre aceste activități și despre felul în care ele susțin uh, o reducere a diferențelor dintre regiuni. Chiar și când ne uităm la activitățile pe care ei le desfășoară, vedem foarte clar că uh, Trebuie să îmbunătățească um, capacitatea de um, eficient, eficientizeze proiectele, să analizeze și cofinanțarea. Deci nu cred că e foarte dificil să elaborăm un capitol special. Noi sperăm să țineți cont de această remarcă și să includeți în raportul final remarca noastră. Altceva ce a fost destul de surprinzător este că atunci când am analizat în detaliu care sunt țările către care se acordă susținere financiară, am ajuns la concluzia că în 5 state membre se cheltuiesc peste 50% din granturile acordate. Deci, 5 cele mai dezvoltate și cele mai bogate state membre primesc cele mai multe granturi, ceea ce nu este deloc în linie cu ceea ce este prevăzut în uh, tratate și în, uh, în regulament. Când ne uităm de asemenea și la concentrarea tematică a proiectelor, vedem că această concentrare este legată de transport, energie, industrie și uh, gestiunea apei, ceea ce e foarte bine, dar mai mult de jumătate din credite sunt acordate acestei tematici, însă noi considerăm că ar trebui și să se concentreze pe inovare, dezvoltare, economie circulară, aceste proiecte, deci puncte pe care ar putea să susțină și să ajute la o creștere mai bună la nivelul tuturor statelor membre, mai ales în domeniul științei, de exemplu, sau conexiunile între științe și economia reală, pentru ca să se susțină aceste două domenii cu idei noi. Noi vroiam să subliniem acest lucru pentru ca dumneavoastră să țineți cont că e nevoie să mai includem și aceste aspecte în raport. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Cei care doreau să se exprime, deci, au putut să o facă. Acum, Bei vrea să ia cuvântul. Secretara Generală Adjunctă are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamna Santoniu. Uh, mulțumesc pentru că pot să contribui la dialogul despre raportul anual al BEI pe 2016. Sunt foarte bucuroasă să aud felicitările pe care le-a primit Beiul pentru activitățile sale, dar vreau să subliniez un lucru. Vorbim aici de brațul de finanțare al Uniunii Europene. Eu aș vrea să subliniez că, de fapt, e vorba de brațul de investiții, pentru că noi ce facem este să susținem investițiile, nu neapărat să finanțăm proiecte. Deci, volumul de investiții pe care îl poate susține BEI, pe care l-am analizat de curând printr-un model macroeconomic din partea uh, Centrului Comun de Cercetare al Comisiei. Și deci rezultatele acestea vor fi prezentate și dumneavoastră și Parlamentului săptămâna viitoare. Aceasta e parte din activitățile care sunt foarte importante la BEI pe baza activităților pe care le depunem și pe baza cercetărilor. Deci acesta este rezultatul implementării politicilor și instrumentelor financiare la nivelul Uniunii. Dacă pot continua în aceeași notă, vreau să vorbesc și despre transparență. BEIUL a făcut eforturi suplimentare pentru a îmbunătăți transparența, pentru a îmbunătăți informația pe care o oferă pe proiecte și vom continua în aceeași direcție, nu numai pe proiectele legate de FACE, ci și pe alte proiecte ale noastre. După cum știți, înainte să se aprobe un proiect, avem informații despre proiect pe pagina web. Publicăm de asemenea și rapoartele Consiliului, Uh, bordului și procesele verbale. Iar proces, politica noastră de transparență este extrem de deschisă. Beiul poate să pună la dispoziție orice document cerut de către actorii implicați. Înțelegem uh, că informația nu este încă disponibilă, de exemplu când avem uh, obiective de coeziune care sunt de 27% la, din uh, finanțările totale, avem uh, inovare, mediu, infrastructură și IMM-uri ca obiective și apoi avem obiective orizontale care sunt acțiuni climatice și coeziune și trebuie să găsim un echilibru între aceste obiective de politici care sunt stabilite de către uh, forurile noastre de conducere. Acum, dacă îmi permiteți, aș vrea să mai spun câte ceva despre politica pe avertizor, pentru că aceasta este în uh, desfășurare și va fi revizuită în scurt timp. Iar în legătură cu uh, instituțiile naționale de promovare. Pentru noi această colaborare e foarte importantă, ne-am îmbunătățit modelele de colaborare, mai ales datorită susținerii pe care am primit-o sub garanția FACE. Avem uh, mai multe modele de cooperare și chiar ieri am avut o conferință împreună cu Comisia Europeană pe explorarea dialogurilor cu toate instituțiile naționale în ceea ce privește ce s-a făcut până acum și ce uh, lecții putem învăța pentru viitor. Această activitate va continua, este foarte importantă, dar este foarte important de asemenea și ca un cadru de reglementare să permită acest lucru. Deci combinarea între fonduri uh, FACE și fonduri uh, europene este un lucru foarte important pentru ca să permitem o colaborare mai bună între diferitele instituții. Dacă îmi permiteți, voi vorbi despre uh, remunerare, uh, garanții și prețuri. După cum știți, Baeu este o bancă și deci noi oferim produse bazate pe piață. Aceste produse sunt uh, primesc prețuri pe baza riscurilor, pe baza piețelor. Este destul de dificil și nu neapărat dificil, dar este Trebuie găsit un echilibru pentru a nu ține cont neapărat de prețuri, ci excelența proiectelor să nu ține neapărat de prețul lor. Deci asistența tehnică, um, construirea de capacități pe care o ajutăm să, care ajutăm să fie construită în inter, cu intermediarii noștri. Deci un, există și alte aspecte care fac ca un proiect să fie excelent uh, care nu sunt legate de preț. Și aici contează însă foarte mult echilibru cu uh, nedistorsionarea concurenței pe piață. Mulțumesc. I think. On the... În legătură cu politica de impozitare și MCJ, aici uh, trebuie să respectăm uh, legile Uniunii Europene și legile de îndrumare Așteptăm uh, în cadrul politicii uh, de jurisdicții reglementate GNC de uh, îmbunătățirea colaborării cu jurisdicțiile care nu sunt cooperante. Vrem să vedem care este rezultatul analizei pe care îl vom face și după aceea vom putea să vă spunem mai multe. Cam atât pot să vă spun momentan, însă sunt foarte bucuroasă să pot să vă repet acum că dialogul cu Parlamentul European este extrem de important pentru noi. Mulțumesc pentru oportunitatea pe care ne-ați acordat-o. Suntem foarte bucuroși să vă putem trimite un raport uh, suplimentar pe care l-am trimis și anul trecut și pe care cel de anul acesta îl vom trimite și anul acesta. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, spune președintele, și pentru comunicare și nu am niciun dubiu că dorințele pe care le-au exprimat colegii în această dimineață vor fi uh, considerate de către BEI. Mulțumesc foarte mult, doamna Santoni. Doamna Gardia Zubaleider, doriți să concluzionați, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și foarte pe scurt. Am făcut deja o bună parte a comentariilor la început și multe dintre amendamentele pe care le-au prezentat atât liberalii cât și Partidul Popular, bineînțeles că vom ține cont de ele pentru că uh, practic corespund uh, muncii pe care am făcut-o la acest uh, raport. E păcat că domnul Sani a plecat pentru că a făcut un comentariu legat de Turcia și vroiam să-i răspund. Deci, în legătură cu Turcia, și este o chestiune care are legătură cu mandatul extern al BEI și dezbaterea pe această temă. Comisia, BEI-ul și Consiliul, uh, cu toții avem aceeași idee și anume să reducem expunerea BEI în Turcia și între timp să eliberăm fondurile respective pentru a le realoca așa cum a hotărât Parlamentul în funcție de prioritățile sale. Încă n-am avut uh, timp pentru a avea o negociere formală cu Consiliul, însă um, aceasta este ideea și uh, dorim reducerea proiectelor BEI în Turcia. În ceea ce privește avizul Regii și Econ, uh, nu am putut uh, menționa aici uh, chestiuni foarte concrete, pentru că avizele tocmai au fost adoptate, Econul, de exemplu, chiar ieri, deci n-am avut timpul necesar pentru a face comentarii pertinente pe această temă în legătură cu ce s-a adoptat acolo. Oricum, am luat notă și voi ține cont de politica regională. Deși din partea BEI s-au oferit deja răspunsuri, mie mi se pare important să precizez aici și să spun că vom menționa în scris îngrijorările Parlamentului. Asta are legătură și cu politica de transparență și accesul la informații. După cum spuneam la început, doresc să subliniez aici faptul că BEI face eforturi deosebite în acest domeniu, însă cred că trebuie să insistăm ca BEI să meargă și mai departe pe acest drum. De multe ori, Parlamentului e foarte greu să aibă acces la anumite informații. E adevărat că atunci când luăm legătura direct cu banca, uh, întotdeauna avem uh, uh, acces la informații, însă nu de fiecare dată aceste date sunt disponibile pe internet și alte informații care sunt greu de găsit. Deci aici trebuie să fim foarte atenți. Un ultim comentariu în legătură cu prețurile, cu acel pricing. Uh, Înțeleg foarte bine că BEI-ul este o bancă, deci funcționează în funcție de piață. Dar nu trebuie să uităm și faptul că nu este o bancă obișnuită, pentru că BEI-ul sau o parte din operațiunile sale sunt garantate cu ajutorul unui buget public. Deci, iată, este un plus pe care trebuie să-l cerem din partea BEI față de alte bănci. Deci nu doar prețul este important sau nu doar prețul ar trebui să fie important, uh, pentru că există și o altă plus valoare pentru proiectele respective și asistența tehnică este fundamentală, este unul din activele principale pe care le oferă BEI. De aceea, uh, important este să uh, nu denaturăm piața, bineînțeles, dar uh, prețul ar trebui să fie utilizat uh, ca un factor de modulare pentru ca anumite proiecte să fie atractive. Bineînțeles, ținând cont de principii pe care le-am menționat deja, să nu se denatureze piața și așa mai departe, dar să se țină cont de plusvaloarea uh, oferită de BEI pentru anumite proiecte. Mulțumesc!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 la uh, trialogul pentru simplificarea regulamentului uh, uh, financiar. Sper să nu fie aici de o publicitate mincinoasă. Richard, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, da, încep dintr-o dată să mă gândesc că sunt un optimist. Am avut deja 10 trialoguri și vestea bună este că mai avem doar 20 de pagini pentru a avea prima lectură a acestui regulament. Deci, iată, ne apropiem de sfârșit. Și asta este o veste bună, pentru că ă, toate părțile au voința de a încheia acest exercițiu până la sfârșitul președinției estone, deci ă, la sfârșitul lui decembrie. Aceasta, în, prim, în primul rând, pentru că uh, președinția bulgară uh, nu va putea prelua toate dosarele care s-au acumulat până acum. Uh, nimeni nu ar putea să o facă de altfel. Și, în al doilea rând, pentru că atât Agri cât și Regii și-au încheiat deja munca la pachetul Omnibus, uh, de fapt, uh, uh, pachetul de agricultură a fost votat chiar în această dimineață și e o nevoie urgentă ca ambele regulamente să intre în vigoare la 1 ianuarie. Acestea fiind spuse, în uh, prima parte am pus deoparte între 70 și 80 de articole la care cele trei instituții au ajuns la un acord să se întoarcă pentru revizuire pe viitor și pentru aceasta am prevăzut încă 5 sau 6 trialoguri. de la ultima raportare pe care am făcut-o aici la comisie. Între timp uh, am discutat uh, procedurile de descărcare, regulamentul de raportare, în special ceea ce a menționat președintele chiar acum, și anume nevoia de simplificare a procedurilor, în primul rând, și în al doilea rând de accelerare a lor. De aceea dorim să ne asigurăm uh, că avem un calendar de descărcare de gestiune foarte clar, incluzând aici uh, și finalizarea până în N plus 1 cel mai târziu. Până acum n-am ajuns la un acord pe acest punct. Am dezbătut și o serie de chestiuni în ceea ce privește auditul și procedura de audit și aici uh, negocierea nu a dat roade până la momentul actual. Domnule președinte, aș mai reaminti raportorilor din umbră că următoarea ședință este luni seară și este important să fiți prezenți, pentru că este absolut esențial să avem astfel de dezbateri înainte de a merge la trialog, deci să nu avem dezbaterile în timpul trialogului. Deci ne întâlnim luni seară. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră, pentru că a fost o muncă de titan uh, cu numeroase ședințe. Este impresionant ceea ce ați făcut. Oricum, cred că în perspectiva viitorului CFM este absolut necesar să luăm de la zero regulamentul financiar pentru că uh, din părerile pe care le-am auzit, acesta este de dreptul insuportabil. Unii operatori economici pur și simplu nu mai cer ajutorul UE uh, din cauza complexității procedurilor, a controalelor, exante, expost, uh, control al controlului și așa mai departe. Deci este o adevărată uh, climă de neîncredere care nu mai poate da rezultate. Nu se mai poate continua așa pentru că, practic, Europa pierde foarte mult în ochii europenilor. Acestea fiind spuse, dau cuvântul raportorilor din umbră, în special domnul Manca, care este prezent la aceste trialoguri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să felicit raportorii. Eu n-am participat decât la un trilog și dacă în, interme- în intervalul de două luni trebuie să participi la 10 triloguri, este destul de dificil. În orice caz, trebuie să ne pregătim foarte bine pentru ca negocierile noastre să avanseze repede, pentru ca să încheiem uh, anumite subiecte anul acesta și să putem continua anul viitor. Eu aș vrea să mulțumesc tuturor Vreau să-i rog pe toți colegii ca să reziste până la sfârșitul procesului pentru ca beneficiarii plăților să primească acești bani când i-au uh, cerut. Mulțumesc foarte mult. Atunci uh, o să o scuzăm pe doamna Gresle pentru că dânsa este extrem de disponibilă și are o expertiză impresionantă care întotdeauna ne trezește admirație contăm foarte mult pe doamna Gresle pentru ca ei să se implice în simplificarea de care vorbeam. Însă nu s-a putut face așa ceva repede pentru că Comisia a spus că nu putem simplifica regulamentul cum vrem în cadrul CFM-ului la mijloc, deci ceea ce ar trebui să ne asigurăm este ca CFM-ul să fie supus regulamentului, spunând că astfel să nu poată fi modificat. Important este ca CFM-ul să coincidă cu o adevărată simplificare a cadrului financiar multianual, care a fost inspirat de o logică de încredere și nu de neîncredere. Acesta fiind zise, poate că Richard poate să încheie. Colegul Manca a vorbit deja, nimeni altcineva nu dorește să ia cuvântul și nu mai văd nimic de adăugat. Așa că sperăm cu toții să terminăm înainte de sfârșitul anului. Trebuie să precizăm că Omnibus Agri va fi disociat pentru ca să fie supus ședinței plenare înainte de sfârșitul anului, pentru că a existat un dubiu despre posibilitatea de a încheia regulamentul înainte de sfârșitul anului. Așadar, um, Omnibus Agri ar fi bine să fie în vigoare înainte de 1 ianuarie 2018 în domeniul agricol. Trecem acum la altă dezbatere destul de importantă și ea, foarte importantă chiar. E vorba de finanțarea operațiunii de către Uniunea Europeană în Africa. Aș vrea să-i salut pe invitații noștri, domnul Condel și domnul Roberto Ridolfi, care vin de la DG DEFCO, de la Comisia Europeană, dar și pe domnul Sergei Watara, care este președintele Camerei de Comerț UE Africa, pe care l-am mai salutat în alte reuniuni când am avut un schimb de opinii cu AVE, AFET și DEVE în martie anul trecut, cu siguranță vă amintiți. Acest schimb de opinii se înscrie în evenimentele săptămânii Africii la Parlamentul European și înaintea celui de-al cincilea summit UE Africa, care va avea loc la Abidjan pe 29 și 30 noiembrie anul acesta. O conferință la înalt nivel care va fi deschisă de către, parlament, de către președintele Parlamentului, domnul Tajani, va avea loc așadar în această după amiază. Vreau să salut și prezența comisiilor Afecii DEVE care au fost invitate la acest schimb de opinii și aș vrea să salut mai ales președinta McEvan, care nu știu dacă a ajuns, dar era anunțată să vină. Acest schimb de informații va fi uh, organizat conform structurii pe care am prevăzut-o. Mai întâi vom asculta comisia despre instrumentele de dezvoltare în Africa, după aceea vom da cuvântul domnului Ridolfi pentru ca să vedem uh, cum Fondul de Acțiune pentru Dezvoltarea Durabilă va completa și va interacționa cu instrumentele actuale. Domnul Guatara va completa expunerea cu uh, implicarea actorilor economici europeni. Dacă nu vă deranjează, o să dau cuvântul domnului Conders, care este uh, responsabil de relațiile dintre Africa și Uniunea Europeană la DG DEFCO, la Comisie. Uh, într-o intervenție care să nu depășească, vă rog, 12 minute cu privire la instrumentele de finanțare în Africa. Vă rog. Mulțumesc. Vă promit că voi fi foarte succint. În primul rând, domnule președinte, aș vrea să mulțumesc Parlamentului pentru organizarea acestei dezbateri, una foarte importantă și la momentul potrivit. Vinerea viitoare vom pleca în Abidjan, așa cum ați spus dumneavoastră, pentru a pregăti viitorul summit UE-Uniunea Africană, un summit foarte important, pentru că uh, avem senzația și am văzut-o și în dezbateri că există o conștientizare din ce în ce mai mare în Europa legată de importanța Africii. Și începem să avem o nouă abordare a acestui continent. E clar că criza migrației și-a adus contribuția pentru a înțelege mai bine ceea ce se întâmplă în Africa și pentru ca ceea ce se întâmplă acolo să nu rămână doar acolo. Iar impactul unor evenimente pozitive sau negative într-un continent vecin am înțeles că afectează în mod direct Uniunea Europeană. Bineînțeles, uh, plecând de la această parte a migrației, ceea ce am descoperit uh, este un continent uh, care este supus multor provocări, în primul rând o provocare de tip demografic, dar care prezintă și enorme oportunități. Oportunități din punct de vedere al Uh, uh, dividendului demografic, uh, de asemenea cu potențial enorm în mai multe sectoare de activitate, în special în agricultură, potențial enorm din punctul de vedere al producției de energie regenerabilă. Deci, trebuie să-i ajutăm pe partenerii africani pentru a da drumul acestui potențial și aceasta va fi centrul acestui summit într-un context uh, foarte clar, un continent uh, tânăr care își va dubla populația până în 2050 și va fi până la acel moment uh, cel mai mare și cel mai tânăr continent de pe glob. Se remarcă deci aici o modificare a priorităților pe partea UE, ceea ce reflectă și schimbarea de priorități a agendei de dezvoltare la nivel global. Tocmai am depășit o perioadă până în 2015 care a fost uh, dominată de obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Știm că intrăm acum într-o nouă epocă până în 2030 a obiectivelor de dezvoltare durabilă și această tranziție se reflectă foarte mult și în agenda africană. Pentru a ne centra pe elementele cheie ale acestei prezentări și anume angajamentul financiar față de Africa. Voi începe cu uh, prima caracteristică. Avem o serie de instrumente uh, pe care le utilizăm în Africa, trei instrumente geografice, cel de-a 11 la fond de dezvoltare, uh, DCI-ul, care este utilizat pentru bugetul pentru Africa de Sud, activ din punct de vedere geografic, și instrumentul de vecinătate europeană. Pe lângă acestea avem uh, programele tematice DCI, de asemenea programele panafricane DCI, Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului, instrumente care își aduc contribuția la stabilitate și pace și uh, programe IDF în cadrul ACP, de asemenea pentru Africa și în special, deși nu exclusiv, prin facilitatea de pace africană, uh, care este un instrument specific, după cum știți, și ne permite o finanțare și ne permite o atitudine activă în regiune, ceea ce nu s-ar putea produce prin bugetul european. Toate acestea reprezintă destul de mult. Între 2014 și 2020 avem prevăzute în jur de 31 de miliarde de euro alocate Africii. E vorba de bani gestionați la nivel european, la care se pot adăuga și contribuțiile statelor membre și, bineînțeles, atunci uh, sumele se multiplică. Deci, ca să vă dau un exemplu, în 2050 UE plus uh, statele membre au angajamente în jur de uh, 21,8 miliarde de euro uh, ajutor pentru dezvoltare în Africa. Acest ajutor financiar puternic ne face practic să fim primul partener uh, care oferă ajutor pentru dezvoltare pentru Africa și aceasta trebuie văzută într-un context mai larg, pentru că și din punct de vedere politic suntem partenerul numărul unu, deși există și alții, în special chinezii, care se poziționează din ce în ce mai clar față de Africa. Suntem și primul partener comercial, 33% din importurile africane vin din uh, Africa și 44% din exporturile noastre se duc în Africa. Suntem uh, primul uh, partener de investiții directe în Africa. O treime, practic, din acest comerț vine din Africa și Uh, trimiterile de bani, de asemenea, sunt uh, pe primele locuri. 21,4 miliarde de euro au fost uh, transmise în calitate de ODA, aceeași cantitate, 21,1 miliarde de trimiteri din partea diasporei către Africa în același an, în anul 2015. Aș vrea să fac în încheiere două comentarii. În primul rând, Așa cum ați văzut și dumneavoastră, avem uh, multe instrumente cu care lucrăm în Africa. Probabil că veți avea ocazia să discutați acest lucru și cu comisarul Mimița, dar pe viitor ne gândim că acest mediu legislativ atât de complex, cu numeroase instrumente financiare, să fie revizuit, astfel încât să se actualizeze susținerea financiară externă pentru a oferi mai multă simplificare, flexibilitate și pentru a reduce limitele artificiale între aceste instrumente. Deci pentru a oferi un răspuns mai coerent pentru continentul african, care e clar că a devenit o prioritate pentru politica externă a Uniunii. Al doilea comentariu pe care aș dori să-l fac are de-a face cu felul în care ne angajăm în ceea ce privește modalitățile de implementare. S-a trecut de la modalitățile tradiționale de lucru la uh, finanțarea de proiecte, s-a trecut la uh, oarecum uh, noua modalitate, în primul rând susținerea bugetare, care este un instrument ce ne permite să intervenim uh, pentru a obține dialog politic și uh, conținut politic în urma investițiilor făcute, cu rezultate mult mai bune și, în al doilea rând, ceea ce va prezenta Roberto în special, e vorba de blending și uh, facilitatea de garantare EIP. Până la urmă vreau să spun că nu e vorba doar de banii ODA care dau rezultate, ci utilizarea acestor bani pentru a obține noi surse de finanțare. Și dacă ținem cont de natura provocărilor cu care se confruntă Africa, credem că aceste modalități de finanțare sunt cele mai potrivite pentru a utiliza ajutorul pentru dezvoltare, deci acest ODA, pentru a obține cât mai multe sume de finanțare disponibile prin uh, investiții publice sau private. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, mă opresc aici. Am terminat uh, cu discursul meu introductiv. Mulțumesc! Domnule director, ați avut uh, dreptul la 12 minute și ați folosit doar 8 minute 34 și ați spus uh, ceea ce era important. Știu că doreați să plecați de aici de la, la ora 11.45, deci am să dau uh, cuvântul imediat colegului dumneavoastră pentru ca după aceea să avem dezbaterea. Domnul Depre, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt uh, un specialist în acest domeniu, însă din ceea ce ați spus, uh, două cifre mi-au atras atenția și sumele sunt comparabile. Ați spus că pentru o anumită perioadă de timp fondurile Uh, Uniunii Europene pentru Africa reprezentau în jur de 21,5 miliarde, ceea ce corespundea aproximativ, dacă am înțeles bine, uh, trimiterilor de bani uh, făcute de africane din Europa înapoi la ei acasă, pe aceeași perioadă de timp. Mi se pare deosebit de uh, important dacă am dubla numărul africanilor care lucrează la noi, în loc să mai avem uh, tot felul de birocrație și toate aceste produse financiare despre care vorbim, practic s-ar schimba ceva sau nu? Deci, iată, prima întrebare. Domnul Colbel. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. Chiar dacă a fost foarte concisă, conținutul a fost uh, foarte bogat. S-a vorbit despre modalitățile de simplificare și dumneavoastră tocmai ne-ați spus cât de complicată este întreaga birocrație legată de fondurile pentru Africa. Deci, pe de o parte, aici ar trebui să simplificăm lucrurile, pe de altă parte, pentru mine e o chestiune foarte importantă. Trebuie să ajutăm oamenii care se află la ananghie. Dar, pe de altă parte, trebuie să știm clar ce ne propunem să realizăm prin această asistență financiară. Iar acești bani ar trebui să fie combinați cu pretenția ca situația să se îmbunătățească. Pentru că am văzut că în ultimii ani există o criză uriașă legată de migranții care vin în special din Africa. Și uh, Aici uh, lipsesc până la urmă informațiile, uh, obiectivele noastre spre ce se îndreaptă și cum putem măsura atingerea lor. Cine mai dorește să intervină? Dacă permiteți, voi interveni și eu în această dezbatere, pentru că Africa reprezintă o temă esențială pentru Europa. Cei care analizează demografia prevăd uh, o creștere de 800 de milioane sau chiar un miliard de persoane în următorii 30 de ani. Și dacă nu se face nimic pentru a asigura dezvoltarea Africii, uh, unde se vor duce acești africani dacă nu înspre Europa? De aceea cred că este o provocare crucială pentru UE. Ne-ați uh, prezentat aici uh, numeroase instrumente, să mă întreb dacă nu sunt oare prea multe și uh, prea multe instrumente fără suficiente credite pentru a îndeplini misiunea noastră. Pentru că e vorba aici de o chestiune majoră, crucială. 21,4 uh, miliarde sau 21,5 uh, cum a reamintit uh, Gerard Depre, deci 0,15% din PIB-ul european și diaspora africană care aduce o sumă oarecum similară. Domnul Depre spunea că aceasta este consecința muncii, însă ar putea fi și consecința ajutoarelor publice Uh, acordate. Eu văd ce se întâmplă în Franța, în țara mea, pentru că foarte multe ajutoare publice uh, sunt primite de mm, africanii care trăiesc în Franța și o parte din ele nu rămân acolo, ci pleacă în Africa. Deci trebuie să ne punem întrebări uh, ce face fiecare stat membru și ce face Europa. Nu știu dacă n-a sosit momentul, domnule director, să întrebăm statele națiune și să le cerem uh, să coopereze și să acționeze în mod colectiv și nu să mențină relații bilaterale cu fostele colonii într-un context deseori dificil. Iată, deci, întrebările pe care le aveam pentru dumneavoastră, dar cu toții suntem conștienți că e vorba de o temă crucială și că nu e vorba aici doar de vecinătate. Dacă dorim să rezolvăm problema migrației, trebuie să mergem la sursa problemei și să plecăm de la ambiția planului european uh, pentru dezvoltarea Africii, să avem uh, un parteneriat cu autoritățile africane pentru ca acestea să-și asume responsabilitățile în vederea uh, frânării fluxului migratoriu atunci când e vorba de migranți economici, știm foarte bine că unele state africane se opun returnării acestora în țările de origine. Deci fiecare trebuie să-și asume responsabilitățile. Domnul Manca, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc pentru această prezentare și în legătură cu ceea ce ați spus dumneavoastră, conform analizelor ONU, eh, numărul eh, locuitorilor eh, Africii va crește de la 1,2 miliarde la 4 miliarde. Este o provocare uriașă pentru că dacă a, un număr atât de mare de oameni vor ajunge să trăiască în sărăcie în câțiva ani uh, vom avea uh, până la urmă sute de milioane de uh, migranți din Africa. De asemenea, trebuie să ne străduim să pregătim forța de muncă a tinerilor din Africa. Trebuie să existe locuri de muncă și uh, ele să fie create în Africa. Este nevoie de analize să putem estima care ar putea fi costurile, pentru că trebuie să conlucrăm și cu alte puteri, cu Statele Unite, de pildă, să existe un dialog uh, pentru uh, a bugetul de care trebuie să dispune această asistență pentru dezvoltare. Nu este suficient să uh, dotăm industria militară cu bani. Va fi nevoie de o dublare a mijloacelor financiare, dar știți bine că o parte din uh, banii uh, virați Africii ajung până la urmă în paradisuri fiscale. Mulțumesc! Da Mulțumesc, domnule Manca. Domnule director, puteți uh, răspunde acum la toate aceste comentarii, vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult pentru întrebările pe care mi le-ați adresat, întrebări foarte pertinente de altfel. N-am să răspund în ordine pentru că există anumite elemente care se întrepătrund. Am să încep uh, cu comentariul făcut de dumneavoastră, domnule președinte, pentru că, într-adevăr, um, este o adevărată provocare cea demografiei, 1,2 miliarde uh, la ora actuală, iar în 2050, dacă estimările sunt corecte, ceea ce probabil că este chiar așa, se va ajunge la 2,4 miliarde de persoane. Aceasta înseamnă o presiune demografică asupra societății, asupra economiei, o presiune reală. Dacă nu reușim să uh, provocăm o mișcare pozitivă pe continentul african, e clar că presiunea și consecințele asupra Europei se vor vedea, indiferent ce vom face uh, pe zona Mediteranei. Iată de ce investițiile, mobilizarea politică sunt absolut necesare. Și sunt necesare acum. După cum spuneați și dumneavoastră, e nevoie de un adevărat parteneriat uh, politic um, care să dea rezultate mai mari decât uh, cele de până acum, care să ducă dincolo de președintele intervine. Da, din câte am înțeles, Previziunile arată că în Africa vor fi 2,4 miliarde de locuitori uh, în 2050. Deci, cât înseamnă față de populația de acum? Se va dubla, practic, populația, deci de la 1,2 la 2,4 miliarde. Ceea ce face ca Africa în 2050 să fie regiunea cea mai uh, populată din lume și continentul cel mai tânăr de fapt, pe toate continentele există un proces de îmbătrânire, cu excepția celui african. De ce e nevoie de un angajament politic și, după cum spuneam, o adevărată ruptură față de relația actuală, relație uh, donator-recipient pe care o avem între UE și Africa. Și aici sunt de acord cu dumneavoastră. Fondurile pe care le alocăm trebuie să aibă o legătură directă cu o agendă politică. Și cred că summitul de la Abidjan uh, va aborda tocmai acest lucru, pentru că un element asupra căruia am insistat și noi și statele membre, și utilizez deseori această uh, metaforă, avem uh, două picioare pentru a merge. Deci trebuie să facem eforturi însă și partenerii noștri trebuie să facă eforturi comparabile. Deci dacă ne dorim ca Africa să atragă și mai multe investiții decât până acum, noi putem face anumite eforturi utilizând uh, ajutorul public pentru dezvoltare, pentru scăderea riscurilor, însă și partenerii africani trebuie să facă aceleași eforturi pentru a îmbunătăți climatul de investiții pentru că uh, nu putem merge într-un singur picior. Deci definiția acestei agende pentru Africa este făcută acum și ea va fi adoptată la Abidjan. Dacă uh, definim aceste provocări și dacă analizăm creșterea uh, Africii, practic ar trebui să se creeze uh, 18 milioane de locuri de muncă anual în Africa, ceea ce este nefezabil. Pentru a crea însă un număr cât mai mare de locuri de muncă, e nevoie de o acțiune concretă în domeniul investițiilor. Deci avem nevoie de o economie care să creeze valoare uh, adăugată și, în al doilea rând, și aici aveți absolută dreptate, trebuie să antrenăm toată lumea, pentru că nu e suficient să creăm locuri de muncă, trebuie ca africanii tineri să mm, profite de aceste locuri. E nevoie de aceasta pentru o mobiliza- de o mobilizare clară la nivelul trainingului, al formării, a pregătirii profesionale și aceasta este una din temele pe care le vom promova cu ocazia summitului. Ajungem aici la o altă chestiune delicată pe care totuși am să o prezint, planificarea familiară. Pentru că e vorba de drepturile sexuale și de reproducere, știm că este o temă destul de delicată pentru uh, anumite state membre în special, însă va trebui să facem eforturi pentru a scădea uh, rata uh, creșterii demografice prin eforturi uh, ajutând femeile și bărbații, prin uh, planificarea familiară și în felul acesta vom putea scădea tendința aceasta de creștere demografică. Pentru a atinge însă aceste obiective, și aici sunt de acord cu dumneavoastră, e nevoie de o acțiune colectivă, o acțiune mai puternică din partea UE și a statelor membre. Știm cu toții care sunt uh, limitele unui astfel de exercițiu și sper ca dezbaterile uh, pe marginea viitorului CFM să nu ducă la un rezultat care să reducă în mod clar bugetul pentru acțiuni externe. Dezbaterea legată de bugetizarea Fedului este o parte integrantă a acestui dosar. Există aici multe avantaje, dar și riscuri aferente, nu trebuie să le explic aici, dar dincolo de această gestiune comună, dincolo de ceea ce facem la nivelul acțiunii externe, trebuie să facem eforturi și într-un alt domeniu. E vorba de mai multe sinergii, de o mai bună coordonare între UE și statele membre. Se vorbește despre programare comună. În general, E destul de dificil pentru că ciclurile de programare sunt uh, diferite, însă e o problemă care trebuie depășită, o problemă de tip uh, birocratic peste care trebuie să trecem. Vom uh, profita de pe urma summitului de la Abidjan și de angajamentele comune. Practic toate statele membre vor fi reprezentante, aproape toate statele la nivelul șefilor de state și de guvern, doar unele la nivelul miniștrilor. Deci vom face eforturi eh, în comun pentru a vedea cum putem implementa acest angajament cu toate statele membre. Asta nu doar la nivelul gestionării UE, ci și eh, la nivelul bugetelor gestionate bilateral de către statele membre. Aceasta mă aduce la ultimul comentariu, întrebarea pusă de domnul Depre. După cum știți, e o chestiune în principal politică. chestiunea uh, trimiturilor de fonduri de către diaspora africană este una foarte reală. Am uh, făcut foarte mult pentru a reduce uh, costul acestor trimiteri, pentru că înainte costul pentru a trimite fonduri din Europa în Africa era exorbitant. Acum s-a ajuns deja la o reducere. Însă trebuie să ne punem întrebarea ce se întâmplă cu acești bani și dacă n-ar trebui cumva să um, avem niște instrumente pentru ca uh, cei care primesc acești bani uh, să nu îi folosească pur și simplu ca pe un avantaj economic, ci pentru a încerca o canalizare a acestor fonduri către uh, scopuri mai rentabile, mai durabile din punctul de vedere al investițiilor. Însă e o chestiune foarte delicată, e vorba de fonduri private ale unor persoane fizice, dar e clar că trebuie să facem mai multe eforturi. Așa cum am spus, uh, sumele pe anul 2015 erau uh, asemănătoare cu cele ale fondurilor pentru dezvoltare, deci era vorba de 21 de miliarde uh, trimiteri de fonduri și 21,4 miliarde fonduri de ajutor pentru dezvoltare, se pot înlocui unele cu altele? Eu unul nu cred. Nu cred că Europa ar putea accepta așa ceva Practic, uh, felul în care se utilizează acești bani nu este deloc comparabil. Ajutorul public pentru dezvoltare cred că prezintă un avantaj uh, uh incomparabil față de trimiterile de fonduri. Deci dacă ne gândim la impactul la fața locului, cred că ajutorul ODA are consecințe mult mai mari decât uh, cele 21 de miliarde de trimiteri de fonduri. Sper să fi răspuns la uh, întrebările dumneavoastră. Președintele, da, ați răspuns de altfel atât de bine încât uh, stârniți uh, noi întrebări din partea noastră. Domnul Depre, vă rog. Mulțumesc. Eu cred că nu ne putem imagina, dacă ținem cont de tendința demografică actuală. Eu cred că totuși uh, dacă ținem cont de perspectivele economice și de învățământ, rata natalității va scădea până la urmă, dar cred că nu ne putem gândi că presiunea migratorie ar putea fi scăzută. Deci, în ciuda mijloacelor pe care le-am mobilizat, nu cred că vom pune capăt acestor presiuni migratorii, în special din partea Africii sub, subsahariene. Nu cred asta, mai ales că pe lângă presiunea demografică se va adăuga și presiunea din cauza climei. Însă, apar aici două chestiuni. În primul rând, dacă avem un transfer de fonduri de la persoanele care au venit aici și trimit bani înapoi, e vorba de persoane fizice, deci nu e nevoie de structuri uh, birocratice. Uh, aceasta permite, practic, accesul la îngrijiri de sănătate, educație și așa mai departe, dincolo, acasă la ei. Deci nu trebuie să subestimăm importanța acestor fonduri. Nu știu dacă putem uh, ajunge la mecanisme, la instrumente care să ne permită o acțiune colectivă și care să corespundă în mai bună măsură procesului de dezvoltare. Ce vreau să spun eu este că această multitudine de instrumente la nivel multinațional și la nivelul bugetului european, indiferent că e vorba de instrumente în buget sau în afară, Până la urmă este vorba de o birocrație, o birocrație de nesuportat. Deci cred că trebuie să se facă o schimbare culturală și politică în UE și pentru asta cred că ar trebui să ne aducem cu toții contribuția. Sper să nu puneți sub semnul întrebării organigrama de la comisie, domnule Depre, totuși. Un, un, un bon travail d'audit a fait. Pentru că trebuie să facem un audit uh, foarte clar legat de organigrama de la comisie. Domnul Fernandez și după aceea domnul Colbert. Mulțumesc, domnule președinte. O dezbatere foarte interesantă și importantă. Eh, pun accentul pe importanța educației și informației. Nu știu cum putem avea investiții fără acest accent. Și dacă nu vom face acest lucru, eh, se ajunge la rezultatul contrar eh, vom avea uh, oameni care vor pleca din Uniunea Europeană, care se vor îndrepta spre Africa la un moment dat. Întrebarea mea. Avem acest fond european uh, de dezvoltare. Există țări interesate. Cea de-a doua întrebare. Dacă există țări interesate, pentru că funcționează prin uh, platforme, considerați că vor începe să fie utilizate aceste fonduri când în cadrul în acest cadru financiar multianual pentru că trebuie să existe până la urmă o legătură cu Fondul European uh, pentru Dezvoltare. Care este nivelul de execuție în clipa de față acestui Fond European de Dezvoltare? Acesta va fi o discuție, spune președintele, în cea de-a doua parte a întâlnirii. Domnul Colmel. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu am o întrebare suplimentară. Cu aproximativ o jumătate de ani în urmă am vizitat Banca Mondială și um, mi-au spus că sunt experți în ajutorul pentru dezvoltare în mod deosebit în Africa și că este important să nu te uiți doar la bani și la nivelul sumelor pe care le investești, ci trebuie să ai relații cu state stabile în care investești. Altfel nu faci decât să arunci banii pe geam și este atunci total neimportant despre ce sume se vorbește. Iar în plus, aceste state nu trebuie să fie supra-solicitate, pentru că trebuie să dispună de structuri administrative pentru utilizarea banilor. Deci, uneori, a da mai puțin poate avea un efect mai mare decât dacă risipești banii aruncându-i pe geam, cum spuneam. Deci, trebuie ca uh, să fie modificate structurile, chiar dacă nu este posibil ca acest lucru să se întâmple peste noapte. Iar acum câțiva ani am uh, participat la o conferință pe probleme demografice. Un uh, profesor de marcă din Germania a spus că este nevoie de uh, cel puțin 20 de ani de activitate pentru a încerca să influențezi politicile demografice, pentru ca după aceea, după 20 de ani, să vezi rezultatele. Deci, iarăși, este greu să presupui că printr-o politică în domeniul controlului demografic poți ajunge la rezultate peste 1 sau 2 ani. Mulțumesc foarte mult. În ce privește uh, statisticile demografice, deci aflăm că de la 1,2 miliarde se va ajunge la 4,2 miliarde. Dar vreau să știu și care este repartiția aici între Africa subsahariană și statele din Maghreb. Pentru că cred că există fonduri care vin din uh, uh, bani publici uh, în legătură cu ajutoare care pot să ajungă în Africa. Știți cumva dacă acești bani publici influențează într-un fel uh, evoluțiile? După aceea, banii care pleacă din Europa spre Africa, considerați că intermedierea poate într-un fel să faciliteze activitatea? Uh, inclusiv pentru uh, acest transfer de fonduri din uh, Europa spre Africa. Domnul Țeler dorește și el să intervină? Pentru că domnul director va trebui să ne părăsească la ora 11.45. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Ce întreprindem noi pentru ca uh, să plece uh, sume atât de mari din Africa în exterior sume eh, care fac parte din fluxuri financiare ilegale, pleacă din continentul african spre alte regiuni și eh, ele depășesc până la urmă ceea ce investim noi. 2016 a fost vorba de 15 miliarde de dolari care au părăsit ilegal continentul african și din păcate și concerne multinaționale care își au reședința în state europene sunt implicate. Statul Chad uh, este falimentar pentru că um, aici firma uh, Glenco um, a uh, solicitat um, despăgubiri pentru profiturile care nu au fost înregistrate. Noi nu putem tolera asemenea situații. Aveți cuvântul, domnule doctor. Becker pentru a răspunde. Nu știu uh, dacă voi putea să uh, răspund la toate întrebările. Dați-mi voie să încep prin a spune că uh, noi suntem de aceeași părere cu Banca Mondială în ce privește sfaturile pe care le dau uh, Trebuie să colaborăm pentru a îmbunătăți calitatea administrativă a statului partener. Și avem acest lucru în vedere. Roberto poate că va intra în amănunte în prezentare, dar mă voi referi și la o modalitate pe care noi o considerăm a fi um, foarte utilă în ce privește um, această contribuție bugetară. Ea trebuie să fie uh, acompaniată de un dialog politic fundamental care să îmbunătățească capacitatea administrativă a statului partener și în ce privește observația domnului Zeller, da, ă, este vorba și de un management al ă, finanțelor publice care trebuie să fie îmbunătățit, pentru că noi acordăm o atenție ă, mobilizării resurselor domestice este nevoie de sisteme de management al finanțelor publice solide și din acest punct de vedere avem o agendă ofensivă pentru a ataca și contracara fluxurile financiare ilegale care sunt o realitate în Africa și sigur că stopăm, ne străduim să stopăm acest fenomen, se află pe agenda noastră pentru că și se află în centrul agendei noastre pentru dezvoltare și în strategia noastră pentru anul 2030. În al doilea rând, sunt de acord că efortul pe care trebuie să-l facem vis-a-vis -vis de continentul african trebuie să fie un efort pe termen lung, fie că presiunea migrat viitoare sau uh, provocările demografice nu sunt chestiuni care se pot rezolva în 3 sau 4 ani. Suntem conștienți de acest lucru, tocmai de aceea trebuie să ne angajăm să activăm pe termen lung. Și prin fondurile fiduciare pentru fenomenul migrator din Africa, încercăm prin activități de cercetare să înțelegem mai bine care este tipul de intervenție pe care trebuie să-l avem uh, ca să aibă uh, impactul scontat și trebuie să existe un sistem de monitorizare independent. Deci uh, trebuie până la urmă să ajungem să producem rezultate pentru că ă, încercând să ă, rezolvăm cauzele profunde ale migrației, dar acestea nu sunt lucruri care se pot rezolva în anii ce vin, ci va trebui să fie o continuitate a eforturilor pentru deceniile următoare. Trebuie să înțelegem acest lucru, sigur că trebuie să apară detalii în politicile noastre, Uh, care să fie adecvate. Și prin uh, uh, rezultatele cercetării, în acest punct de vedere, cred că vom reuși să progresă. În ce privește diaspora, nu dispun de cifre exacte în ce privește componența uh, originii, în ce măsură uh, uh, fondurile uh, au fost uh, realizate și investite printr-o contribuție a diasporei ehm, și uh, sunt bani transferați eventual din partea celor care s-au stabilit legal în eh, Europa. Poate că uh, lucrurile din acest punct de vedere în clipa de față nu pot fi foarte evidente, dar uh, o parte a asistenței publice pentru dezvoltare este importantă pentru noi. Deci, va trebui uh, să avem și fonduri pentru primirea refugiaților în Europa. Deci este un sistem de compatibilitate care trebuie să funcționeze. Dar care este până la urmă procentajul, întreabă președintele? Deci o parte din cei 21 de miliarde sunt puși la dispoziție pentru primirea migranților? Da, uh, așa este. Da, uh, nu sunt uh, cifre uh, care să fie foarte evidente. De, nu cred că este o chestiune cosmetizată, pentru că se fac declarații anuale din partea uh, OCDE, care are o contabilitate foarte clară în legătură cu criteriile. Uh, sumele nu sunt foarte consistente. Poate că este vorba de 5 miliarde de euro. Nu știu pe de rost uh, care sunt aceste cifre, dar pot să vi le furnizez. Asta reduce la observația făcută de domnul Depre în legătură cu uh, utilizarea acestor uh, remitențe. Este vorba de sume individuale care sunt transferate câteodată unor familii, dar eu cred că și Roberto se va referi la acest aspect. Vedem din ce în ce mai mult că aceste sume sunt utilizate pentru uh, investiții care nu uh, sunt doar în beneficiul unei familii, ci al unor comunități, al unor uh, sate în Somalia, de pildă, care trece acum printr-o perioadă mai dificilă, dar uh, va trebui să vedem cum uh, Somalia se poate renaște ca stat și uh, diaspora somaleză este foarte importantă în Europa și în Statele Unite. Vom vedea cum ea se poate mobiliza. Nu este vorba de transfer direct de bani la uh, familiei care trăiește în Somalia, dar trebuie să existe și un uh, acces la fonduri pentru dezvoltarea unei anumite comunități, unui anumit sat Înainte de a ajunge la educație și formare profesională, este sigur o chestiune fundamentală menționată de domnul Depre și trebuie ca în următorul ciclu de programare să punem accentul pe sectorul educației și formării profesionale. Este deja o activitate uh, foarte prezentă din acest punct de vedere, dar în uh, uh, perioada de programare post-2020 va trebui să avem în vedere această chestiune. Președintele Macron pentru Franța a anunțat deja un asemenea accent vis-a-vis -vis de Africa. Și domnule președinte, în ce privește cifrele creșterii eh, demografice și articularea între Africa de Nord, Magrebiană și Africa subsahariană, dorința dumneavoastră de a vă prezenta eh, aici cifre diferențiate, nu le știu pe de rost, dar vi le voi furniza mai târziu. Mulțumesc. Spuneam deja că în bugetul 2018, care a fost uh, în conciliere până sâmbătă există un proiect pilot în cadrul programului Erasmus care permite tinerilor care au competențe în domeniul educațional, în domeniul agriculturii, să uh, uh, poată să se implice în activități în cadrul planului de investiții durabile. Îi dau cuvântul acum domnului Roberto Ridolfi, și studiul domniei sale. Domnia sa este director pentru problemele planetare și ale prosperității. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, este o titulatură care mă obligă foarte mult. Nu știu dacă reușesc să-i fac față. Mulțumesc acestei comisii și dumneavoastră, domnule președinte, pentru uh, uh, contribuția pe care ați avut-o în timpul discuțiilor în cadrul trilogului privind fondurile de investiții durabile. Tot ce ați spus dumneavoastră acum trebuie să devină o realitate. Deci, noi timp de un an și jumătate am elaborat această idee privind planul de investiții externe uh, și uh, Comisia a adoptat uh, o reglementare pentru că fondul este o parte a facilitării accesului la finanțări. Uh, există trei piloni și înainte de a trece la o prezentare în uh, engleză, dați-mi voie să mă refer la două, trei chestiuni de la bun început. Trebuie să urmărim uh, linia deciziilor uh, politice. Uh, sigur, există multe instrumente, sunt de acord, sunt foarte complicate, sunt dificile, dar noi încercăm să integrăm fondul A cu un alt fond pe, pentru că până la urmă decizia politică în legătură cu ceea ce ne propunem să facem este primordială. După aceea, sigur, se declanșează uh, problema uh, birocratică. Sigur că noi ne dorim ca pe viitor să simplificăm lucrurile. În al doilea rând, rolul sectorului privat în uh, procesul de dezvoltare. Vă amintiți că am avut o comunicare în anul 2014 pentru că eu uh, îmi doresc să realizez uh, formule hibride în uh, politicile de dezvoltare. Și uh, am avut un răspuns din partea Consiliului și a Parlamentului privind rolul sectorului privat, dar acesta era rolul uh, politic de a încerca să consolidezi instrumentele pentru cel de-al doilea pilon continentul african. Sigur, crearea locuri de muncă, suntem de acord cu toții că este principala prioritate. Dar cine va crea locuri de muncă? Nu guvernele. Sunt uh, antreprenorii. Deci, sigur că există un mediu de acțiune pentru crearea de locuri de muncă, care trebuie să fie uh, până la urmă unul prielnic create către guvern. După aceea, pe acel pilon cu diaspora, da, în legătură cu diaspora, atenție, există o componentă uh, a relației particulare de care noi nu putem să ne atingem. Sigur că trebuie să reducem aici nivelul tranzacțiilor Uh, sigur că există tranzacții prin Western Union sau prin uh, alții. Costurile tranzacției trebuie să scadă, pentru că cu cât uh, suma era mai mare, cu atât și comisionul era mai mare, ceea ce până la urmă era o, o atitudine imorală. Dar în această relație între particulari e greu să ne putem implica, pentru că până la urmă este o sumă pe care eu o donez familiei mele din diverse motive. Iar migranții din Europa produc o bogăție. Această bogăție uneori este investită în uh, bonurile, de, uh, hârtile trezoriere din uh, Germania, de pildă, obligațiunile bancare. Deci pot în felul acesta să facă investiții pentru fondurile de investiții, dar și pentru investitorii privați care nu își expun propriul capital. Dacă mă voi descurca uh, cu uh, slide-urile, iată, nu știu uh, cum pot să marchez până la urmă diversele elemente. Obiectivele de dezvoltare durabilă, SDG, da, nu țin doar de creșterea PIB-ului, dar și de o, o chestiune de mediu, de durabilitate a investiției. Aș prefera acum să trec la engleză. Avem uh, anum, un anumit cadru global în care atacăm cum uh, aceste fonduri. Agenda de acțiune de la Addis Abeba de finanțare a dezvoltării în iulie 2015 s-a decis ca obiectivele de dezvoltare a mileniului nu vor fi suficiente. Trebuie să găsim și alte sume care să funcționeze ca o pârghie. După aceea, Consensul European pentru Dezvoltare a fost adoptat și aici <laughs> m-am ales cu uh, titlul meu pentru cei 15 Uh, people, Prosperity Planet, Partnership, uh, Policy. Această strategie globală, aceasta este orientarea politică a Uniunii Europene înspre uh, exterior suntem mai deschiși, încercăm să fim inclusivi, vorbim despre absolut totul. Acum 15 ani, poate vă amintiți, domnule președinte, nici măcar nu ni s-a permis să vorbim despre interesele noastre. Politica de dezvoltare era un fel de acțiune de caritate. Acum să trecem la următorul slide. obiectivele de investiție externă încurajează investițiile private, se concentrează pe crearea de locuri de muncă și în același timp ă, avem de-a face și cu corupția. Combaterea corupției nu este deloc ușor. Eu am fost la un moment dat ambasador al Uniunii Europene și de multe ori investițiile au avut de suferit din cauza uh, birocrației și fenomenelor de corupție. Uh, cu cât uh, mai complicată birocrația, cu cât uh, mai uh, mare fenomenul corupției. Deci aici este o problemă cu multe state și după aceea încercăm să vedem care sunt rutele fenomenului migrației, de unde provine și banii în continuare care curg spre aceste state sunt sume foarte mici în comparație cu nevoile. Am fi avut nevoie de 210 miliarde pe an în plus pentru investiții pentru a putea să ne atingem obiectivele de dezvoltare durabilă, care sunt inclusive, sunt durabile și sunt prietenoase față de modi. Planul de investiții externe nu acoperă toate acțiunile ale Uniunii Europene în lumea ehm, din afară, America Latină, zona Caraibilor, ehm, ehm, Pacificul de Sud, deci acum ne referim la Africa și vecinătatea imediată. Ne referim la cei trei piloni. Dumneavoastră, cu semnătura Parlamentului eh, pe, în septembrie am adoptat Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă. Pe 28 septembrie a avut loc o prima întâlnire cu raportorii, cu președintele Comisiei pentru Dezvoltare pentru a participa uh, și la o întâlnire cu membrii um, celor care administrează aceste fonduri. După aceea am avut o întâlnire cu cei care se ocupă de investiții. Deci uh, fondul este divizat în două părți. Unul este de un amestec uh, tradițional, acordarea de uh, granturi pentru investiții publice, drumuri, linii de transmisie, porturi, sectorul energetic. Acesta e mesticul tradițional pe care noi uh, l-am oferit în ultimii 10 ani. Din 2007 până în 2016 în Africa am folosit 2 miliarde eh, sub formă de granturi pentru investiții în sectorul public, în infrastructură. Și asta a generat în perioada 2007-2016 1,2 miliarde de angajamente eh, eh, care au constituit după aceea sursa de investiții pentru 13 miliarde. Deci lucrurile au funcționat. Acum avem 10 ani de experiență în acest tip de a folosi un mix de bani din împrumuturi publice, din împrumuturi și credite la Banca Europeană pentru Investiții, dar și de la Banca Africii, de la bănci franceze dar este nevoie de mai multe uh, state care pe plan bilateral să se implice în acest tip de business. Partea finanțării sectorului public a a funcționat, dispunem de date, există și uh, rezultate de audit. Deci, uh, împreună cu Curtea de Conturi am avut un rezultat și a fost foarte pozitiv. Dar în ce privește garanțiile pentru investiții uh, public-private, sunt o chestiune nouă. Noi încercăm pentru prima dată să creăm o credibilitate a bugetului Uniunii Europene uh, primind uh, garanții uh, din uh, cele 750 de milioane. Deci uh, folosim asta pentru pregătirea investițiilor în pilonul 1 prin actori privați și publici și pentru a deservi și pilonul 3 care ține de climatul de business, combaterea corupției, crearea de garanții că există diverse procese eh, judiciare eh, pentru a eh, stimula investiții. Aceștia ar fi cei trei piloni care sunt integrați și Pot să vă spun că în Washington colegii de la Banca Mondială au fost foarte impresionați de către mișcarea noastră. Noi am fost foarte, foarte mândri și dumneavoastră puteți să fiți mândri pentru că am uh, dezvoltat uh, un uh, sistem inovativ care a constituit o mare, mare surpriză la Washington. Am fost în avangarda în ingineria dezvoltării și acum toți încearcă să se servească de acest model. What is... Care este al treilea bec aici? Avem, să știți că sunt becuri cu emisii reduse, sunt uh, foarte eficiente. Deci avem un portal uh, pe variantă ghișeu unic. E vorba de un mic birou pe care încercăm să-l creăm la comisie pentru a avea o interfață cât se poate de prietenoasă cu sectorul de afaceri. După cum știți, aceasta va fi o mare provocare pentru comisia noastră, pentru că vrem să creăm un mecanism de dispecerat în care venim, vin întrebări din partea investitorilor privați și după aceea acestea vor fi transmise de către noi, către instituțiile uh, financiare, către departamentul operațional care se ocupă de zona respectivă, Uh, dând în același timp și uh, răspunsuri concrete. Această garanție EFSD este o garanție care amestecă riscuri, uh, creând o valoare adăugată, adiționalitate, îi spunem noi. Nu vrem să intervenim cu subvenții acolo unde investițiile sunt în curs, însă vrem să împingem investițiile către direcția bună, în care câteodată nu merg. Deci, de aceea, trebuie să avem aici așa numită a, sporirea creditelor pentru investiții și vedeți aici că o descriu. La următorul slide vedem pilonul 1 al garanției EFSD în care putem să vedem că articolul 8 vorbește de această adiționalitate, de faptul că ajungem către unde nu poate ajunge altcineva apoi să mergem și, desigur, în domeniile în care merge toată lumea pentru a avea o abordare de portfoliu. Această abordare de portofoliu ne permite o mai bună concentrare și canalizare a investițiilor în sectorul uh, public și privat, în țările fragile, în țările care nu sunt atât de bine dezvoltate. Trebuie să încercăm să balansăm riscurile, pentru că altfel garanțiile acestea se vor pierde imediat complementaritatea cu alte inițiative importante, de asemenea și o analiză a proiectelor viabile din punct de vedere economic și financiar. Avem uh, o colaborare foarte bună cu alte instituții financiare pentru ca să examinăm toate părțile de responsabilizare dar avem și partea de care suntem responsabili, uh, de exemplu, dezvoltarea profesională, um, formarea pe tot parcursul vieții. Deci trebuie să încercăm să identificăm uh, domenii în care adiționalitatea se poate aplica. Atâta timp cât se poate, trebuie să ne concentrăm pe tineret și pe femei. Deci, uh, investițiile au cinci domenii. Avem Am avut discuții în bordul operațional, vor fi probabil aprobate mâine. Vom lua decizia pe acest subiect. Sunt cinci, deci spuneam, una, energia sustenabilă și conectivitatea, întreprinderile micro și mm urile Am avut ieri o primă prezentare a unui concept interesant de incluziune financiară. Ne uitam la garanția cu privire la instituțiile microfinanciare uh, în Africa. După a trei, agricultura, sustenabilă. Aici avem din nou un domeniu în care așteptăm să se creeze un număr mare de locuri de muncă. Orașe sustenabile, foarte interesant, avem multă migrație din zonele rurale către zonele urbane și uh, aici, dacă lucrurile nu se fac cum trebuie, în zonele rurale lucrurile vor rămâne fără resurse, Uh, zonele vor fi fără resurse și creșterea nu va interveni și în același timp această aglomerare în orașe va crea o problemă. Trebuie de aceea uh, să vedem ce facem și cu acest subiect. Apoi digitalizarea pentru, de uh, sustenabil, pentru dezvoltarea sustenabilă și aici digitalizarea e un subiect cât se poate de fragil și e nevoie de intervenții. Aici vreau să vă vorbesc la acest slide de rolul Uniunii Europene pentru pilonul 2, care oferă asistență tehnică pentru, pe de o parte, identificarea, preidentificarea investițiilor și, în același timp, încercarea de a analiza uh, lanțul de valori. Vedem că e extrem de important să acționăm și pe domeniul acesta. Acum vedem aici acest cerc care vorbește despre integrarea diferitelor sectoare. Și ceea ce doream să vă explic este cum fondurile pe care le folosim uh, sunt canalizate cât mai bine. Nu am un slide aici, dar încerc să vă explic ce vreau să spun. Garanția va fi ca o fundație la o clădire – va susține cea mai mare greutate și va susține riscurile. După aceea, parterul va fi partea de dezvolt, uh, băncilor de dezvoltare care susține ceva greutate, dar nu la fel de mult ca fundația. Și apoi, la, peste parter avem mai multe etaje, șapte etaje, de exemplu, de investitori instituționali, fonduri de pensii, de exemplu. Deci 100 de milioane de garanții care vin de la fonduri, apoi 2-300 de milioane de la băncile de dezvoltare, de exemplu de la Bert sau de la BEI și după aceea peste ne mai imaginăm 1,5 milioane, de exemplu, oferite de către diferiți investitori uh, mai orientați pe, de piață, cum ar fi fondurile de pensii. Și aici o parte uh, din uh, fondurile pe care le um, economisesc, de exemplu, migranții acum, pot fi uh, după aceea folosite uh, mai bine. Deci e vorba de viramentele, de trimiterile pe care le, trebuie să le facem către acest fond de, uh, de uh, refugiați, de cel care vorbeam înainte. Și apoi uh, aceste trei, așadar, vor constitui baza cea mai importantă. Domnule președinte, eu m-aș opri aici pentru ca să putem să și discutăm puțin dacă există întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această expunere foarte completă care ne permite să vedem o, uh, să avem o privire de ansamblu a ceea ce va aduce planul de investiții durabile. Vreau să dau cuvântul acum președintelui Watara, care dorește și dânsul să ne transmită aprecierile dumnealui și îi dau cuvântul. Aveți cuvântul, vă rog, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc pentru că mi-ați dat oportunitatea să particip la aceste schimburi foarte interesante, mai ales din perspectiva africană, pentru ca să vedem uh, că Europa într-adevăr se ocupă de ceea ce se întâmplă acolo și că relațiile sunt luate în serios. Aș vrea să dau câteva elemente înainte să vorbesc despre partea financiară și accesul la finanțare uh, și despre sectorul privat. Vreau să fac câteva observații despre schimburile uh, dinainte. În primul rând, contribuția diasporei. Eu zic că venind din mediul academic, înțeleg destul de bine preocupările diasporei, care o mare parte din ea, cel puțin, dorește mai ales să se întoarcă, să se întoarcă să contribuie pentru uh, dezvoltarea țărilor din care provin. Dar există anumite obstacole de care se lovește și unul din aceste obstacole este guvernanța. Vă voi ilustra ce vreau să spun în cadrul activităților noastre de acces la finanțare. Am avut câțiva investitori care erau interesați să investească în energie. Construcția de centrale solare în Africa de Vest. Acest proiect a fost uh, gestionat de Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest care dispune de studii de fezabilitate pentru aceste proiecte. Am luat cunoștință de aceste proiecte, de studiile uh, acestea pe care le-am, uh, după aceea le-am împărtășit și cu investitorii și am avut mai multe întrebări tehnice despre subiect. Ne-am uh, apropiat de probleme, am văzut că nu reușeam să obținem destule informații, ne-am uh, adresat Ministerelor Energiei din diferitele state și am văzut că răspunsurile veneau după șase luni, după două luni vă dați seama că un investitor nu poate să aștepte atâta pentru a investi, ceea ce aruncă și un dubiu în același timp asupra uh, acestui, uh, acestei investiții, până la urmă și asupra locației în care dorește să investească. De aceea am făcut propunerea următoare către șefii de stat prin intermediar. Oamenii care gestionează proiecte în Africa sunt de obicei funcționari publici. Dacă se investește sau nu nu există niciun impact asupra persoanei care se ocupă de dosar și de aceea am făcut o propunere să încercăm să diferențiem remunerarea în funcție de investițiile pe care le gestionează respectivii, pentru că mai ales în Africa există mulți brokeri, multe investiții de cons- ă, întreprinderi de consultanță care sunt remunerate în funcție de obligația de rezultat. Deci, răspunsul pe care l-am primit la această propunere a fost extrem de surprinzător. Am închis, ni s-a închis ușa, ni s-a spus că nu este o propunere pe care putem să o considerăm, rămâne așa. Și după aceea, același șef de stat, când a venit să facă o discurs la șefii de stat, a cerut mai multe investiții în țara sa. Deci avem o problemă de coerență în abordare. Persoanele din diasporă care au o cunoaștere bună, nu numai a culturii locale, ci și a investitorilor și a așteptărilor cu privire la standardele investitorilor nu sunt ascultați de către uh, cei care sunt la putere în Africa. Deci e un punct pe care trebuie să-l discutăm aici. Avem o mare problemă de comunicare, pentru că ar trebui să înțelegem că banii nu sunt unicul element care, pe care îl creează, care creează probleme în cadrul migrației. Pot să vă spun că în Africa, cel puțin, există o responsabilitate locală în legătură cu comunicarea. Ce se prezintă în mass media din Africa? Se prezintă mai ales uh, proiecte de tineri. Avem seriale, avem diferite mesaje care sunt tolerate de către autoritățile locale și care îi fac pe tineri să meargă într-o direcție care nu este deloc reală. Avem așadar multe de făcut în domeniul educației, în domeniul comunicării, chiar la bază, la școala primară, la școala secundară, la gimnaziu, deci pentru ca persoanele să fie instruite ceea ce înseamnă antreprenoriatul și nu neapărat să viseze să plece în Europa. E vorba de o problemă de cultură, de mentalitate și de programe uh, educative. Deci iată câteva elemente la care am vrut neapărat să fac referire în legătură cu migrația. Uh, sunt foarte multe elemente care mai contează, însă, pe lângă acesta. Dar ca să revenim la accesul la finanțare, programul acesta uh, și instrumentele sunt extrem de utile în ceea ce privește mobilizarea fondurilor, dar avem un element cu care suntem confruntați în mod regulat în ceea ce privește sectorul privat în Africa, este accesul la informații, adică ce instrumente de finanțare, ca linii de credit, instrumente de finanțare așadar există, nu se știe. E o problemă foarte des întâlnită. O altă problemă pe care am constatat-o este cea legată de capacitățile limitate ale intermediarilor locali, ale băncilor locale, care nu sunt echipate să răspundă la nevoile IMM-urilor. De ce? Pentru că vorbim eh, din punct de vedere al serviciilor. O bancă oferă servicii în funcție de profilul de risc și profilul de risc al uh, IMM-urilor azi nu are un serviciu uh, echivalent la nivelul băncilor. Avem persoane, de exemplu, care sunt solicitate de către băncile locale pentru a analiza dosarele de credit. Ei au probleme cu staful, au probleme că nu reușesc să ajungă la fața locului pentru a urmări ce se întâmplă cu întreprinderile, deci doar ele uh, pot cere creditul, se analizează proiectul și după aceea nu se urmărește ce se întâmplă. Avem un proiect în Burkina Faso unde avem un uh, model care funcționează, mai puțin de 1% eșec în uh, acordarea de finanțări și cheia succesului este verificarea pe teren. Ei merg la fața locului, urmăresc ce face managerul și imediat identifică defectele și uh, greșelile, erorile de plată. E vorba aici de o îmbunătățire a capacităților, deci în cadrul actorilor financiari financiari. Banca Europeană de Investiții pune linii de credit la dispoziția băncilor locale. Dacă astăzi veniți ca șef de întreprindere la una din aceste bănci, însă ele nu știu că BEI pune la dispoziție linii de credit pentru ele. În al doilea rând, acestea sunt alocate, dar este considerat că nu au primit nicio linie de credit. Deci cum se poate ca intermediarii de credit care primesc până la urmă aceste linii de credit să fie după aceea considerate ca fiind beneficiari? Nu avem uh, resurse financiare pe termen lung, deci trebuie analizate și costurile resurselor și aceste bănci ne-au spus că au probleme în uh, relatarea uh, fluxurilor. Deci cum putem să ne asigurăm că accesul la instrumentele financiare poate cu adevărat să ajungă uh, la urechile celor care au nevoie de ele. Dumneavoastră ați vorbit despre fondul de fiduciar. Eu zic că e foarte interesant modelul descris, tocmai pentru a reduce toate aceste proceduri de acces. Și o ultimă idee înainte să mă opresc. se referă la colaborarea cu actorii locali. Avem un proiect la nivelul diasporei pentru a identifica oportunitățile de a implica diaspora în cadrul sectorului privat și am făcut o cerere care a fost gestionată atât de către Uniunea Europeană cât și de către Uniunea Africană. Din partea Uniunii Europene, proiectul a fost adoptat a fost foarte bun, dar nu puteau să se angajeze financiar atâta timp cât partea africană nu și-a dat uh, poziția și până acum nu a făcut acest lucru. Deci trebuie să fim realiști și trebuie să fim în același timp și sinceri. Deci implicarea actorilor locali e foarte importantă pentru că există o responsabilizare, o direcție a dezvoltării care e foarte bună, e cea corectă, dar în același timp se complex se face mai complexă calea de acces la finanțare și în loc să existe un acces direct, din păcate, investitorii se lovesc de alte bariere. Iată deci elementele importante pe care vreau să vi le transmit și cred că în legătură cu aceasta putem uh, să pornim uh, într-o discuție. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, vreau să cer acum uh, raportoarei noastre, doamna Gardia Zabal, să ne spună ce părere are despre ceea ce am auzit acum și uh, ceea ce a discutat și în reuniunea steering board-ului. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu foarte multă atenție. Prezentarea făcută de domnul Ridolfi ne arăta foarte clar care este strategia OE. Am adoptat și fondul de dezvoltare durabilă, iar planul nostru este foarte clar. Cele trei părți uh, de investiții cred că acoperă foarte bine uh, tot ce e necesar, partea financiară, asistență și investițiile. Și o spun cu toată sinceritatea, pentru că uh, nu numai pentru că am lucrat la acest fond, dar cred că structura este foarte bună. Acum trebuie însă să trecem la realitate. Practic, s-au prezentat aici însă și unde pot apărea problemele, și anume în uh, implementarea de zi cu zi, problemele care pot apărea cu investitorii locali, guvernele care nu răspund sau nu trimit informațiile la timp și aceasta uh, nu promovează investițiile uh, lipsa de cunoștințe pe partea intermediarilor în ceea ce privește creditele oferite, credite avantajoase Uh, din partea BEI. Uh, de multe ori se întâmplă același lucru chiar și în statele membre, uh, pentru că băncile comerciale nu cunosc foarte bine aceste ajutoare sau subvenții care se acordă din partea BEI sau creditele preferențiale. Am văzut aceasta când am adoptat EFSI promotorii de, de proiecte nu știau uh, unde să caute mai, cele mai bune credite și finanțarea europeană. Deci, uh, iată, există o serie de aspecte de care trebuie să ținem cont. Și deși toate aceste elemente ar putea să obstaculizeze un pic uh, implementarea și voința de a implica întreg sectorul financiar, cred că până la urmă um, beneficiile pot fi mai mari pe termen lung. În felul acesta uh, se poate profita mai mult de pe urma ajutorului pentru dezvoltare și prin intermediul lui infrastructurile naționale se pot îmbunătăți, uh, băncile, sectorul financiar, guvernele, toată lumea va avea de beneficiat. Probabil că e mult mai ușor să oferi direct ajutorul pentru dezvoltare pentru a finanța proiecte, însă am văzut, din păcate, că acest sistem nu a fost foarte eficace, deși e adevărat că o bună parte a dezvoltării s-a realizat uh, pe seama acestui ajutor pentru dezvoltare, e clar că eficacitatea trebuie să sporească. Iar acest plan care implică mult mai mulți actori, cred că ar putea da rezultate mai bune dar de câte ori vorbim despre instrumente financiare, um, atragem atenția asupra faptului că totul trebuie inclus în uh, fondul de dezvoltare durabilă, pentru că există proiecte care pot fi finanțate doar prin subvenții și alte proiecte în care se pot combina aceste subvenții cu alte credite. E un lucru pe care repetăm de fiecare dată pentru că nu trebuie să se înțeleagă greșit că în viitorul CFM ne vom ocupa doar de instrumente financiare. Nu este așa. În concluzie, pentru că la momentul acesta nu aș avea întrebări și domnul Fernandes a pus deja întrebări legate de inițierea acestui proces și toate celelalte elemente Cred că va fi un pic complicat la început, însă pe termen lung cred sincer că beneficiile vor fi mult mai mari. E adevărat că nu e ușor întotdeauna să faci lucrurile așa cum trebuie, dar cred că ambele părți au de câștigat și să sperăm că sistemul va funcționa cu adevărat. Mulțumesc! Merci, Madame Cardiazabal. Mulțumesc, doamnă Gardia Zabal. Mă uit la colegii noștri pentru că deja e târziu. Vreau să știu dacă aveți întrebări. Domnul Fernandes. Mulțumesc, domnule președinte. Eu deja am pus întrebarea când credem că putem începe, când crede că putem înce- avansa când putem intra în mișcare sau în marș, ca să vorbim uh, cu simboluri. Așadar, întrebarea dacă există deja interesați, vreau să vă pun. Dacă există deja candidaturi. O altă întrebare este cum funcționează ajutorul pentru candidaturi, asistența tehnică, pentru că Face-ul are un advisory app și vreau să știu dacă aveți și dumneavoastră așa ceva și dacă funcționează. Și în FC avem posibilitatea de a da garanții pentru proiecte care sunt legate de Uniunea Europeană. Și vreau să știu dacă țineți cont de așa ceva și dacă am putea utiliza Face-ul și fondurile europene pentru dezvoltarea sustenabilă. Mulțumesc altcineva? Vă rog, domnul Țeller. Mulțumesc, domnule președinte. 90% din economia din statele africane, din majoritatea lor, este în economia informală. Familii, întreprinderi, chiar exploatări. Cum putem să garantăm că pe baza aceasta ajutoarele pentru uh, micro-întreprinderi se uh, transformă într-unul mai țintit pentru ca să poată să se susțină, de exemplu, familiile în primul rând? Cum putem după aceea să ne asigurăm că marile credite nu, uh, să nu fie acordate din nou a multinaționalelor care creează mai puține locuri de muncă și mai degrabă creează posibilități de, uh, de sărăcie pentru unele zone, pentru că creează investiții foarte mari într-un domeniu, dar nu în altul. Și cum putem să ne asigurăm ca apoi câștigurile pe care le fac să rămână și în țara respectivă. Apoi lipsește și o piață regională. Vreau să știu cum putem să ajutăm statele regionale pentru ca și relațiile comerciale între ele să se îmbunătățească. Și nu în ultimul rând, când e vorba de susținerea investițiilor, e vorba de profit și de, de facilitarea profitului, cum putem să depășim uh, uh, aceste uh, marje de, de, de profit doar pentru susținerea proprie și cum putem să creăm cu adevărat o plus valoare. Da, nu e vorba numai de statele membre, zice domnul președinte, ci e vorba și de ceilalți operatori care ar veni de pe alte continente în Africa să investească. Ce se întâmplă cu ei? Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă răspund dumneavoastră. Suntem conștienți de uh, limitările sectorului financiar local. E adevărat că BEI a acordat subvenții globale unor actori uh, financiari globali care n-au făcut nicio diferență la fața locului. Iată, deci, marea diferență față de EFSI este că aici acționăm într-o situație în care piața e deschisă, iar la BEI avem mai mulți operatori care propun lucruri mult mai țintite. Tocmai am menționat, și aceasta pentru a răspunde și domnului Zeller, am menționat inițiativa care uh, Um, a început pe microcreditele. Microfinanțarea va fi una din axele acestei acțiuni. Dar în dialogul structurat care este prevăzut într-unul din slide-uri, am prevăzut și să facem toate demersurile necesare pentru că băncile locale trebuie să Uh, joace un rol foarte important. Vreau să mulțumesc foarte mult doamnei raportor pentru că dumneai a fost extrem de operativă în, în redactarea acestui text și adevărat că planul va complica oarecum lucrurile, dar prin ghișeul pe care îl creăm, ideea este tocmai ca toate instrumentele, încet încet, uh, instrumentele locale să dispară și asistența tehnică să fie plasată și calificată pe blocuri tematice, tocmai pentru a putea da servicii celor care au nevoie de ele. Trebuie să înțelegem că există proiecte pentru dezvoltare care nu pot fi uh, finanțate prin astfel de căi. Există urgențe, există vulnerabilități și crize și de aceea banii pe care îi folosim pentru dezvoltarea economică trebuie eficientizați mult mai mult. Aceasta e și ideea, trebuie folosite din ce în ce mai mult acele fonduri pe care le avem pentru dezvoltarea economică în mod eficient pentru a păstra și fonduri pentru situațiile de criză umanitară. Calendarul care este următorul. Vom anunța cele cinci ferestre de investiții la summitul Uniunii Africane de la Abidjan în 29. După aceea, la începutul decembrie, vom uh, publica apelul de oferte pentru instituțiile financiare care trebuie să vină cu produse financiare în care vom articula uh, garanții pentru sectorul privat. Aceste garanții după aceea vor avea un termen de o lună până la începutul uh, lui februarie apoi două luni de analiză financiară de către grupul de experți împreună cu BEI, o analiză din punct de vedere social, de mediu și politică de către toate serviciile de la comisie și la fața locului și după aceea, în final, decizii. Pentru că primele garanții vor fi semnate cu BEI, cu um, AICID-ul, cu uh, agenția franceză, cu italienii uh, vor uh, fi luate după aceea și vor fi semnate într-un termen de șase luni, cinci luni, prin mai. Deci avem în mai instrumentele financiare cu care instituțiile financiare vor putea să acorde după aceea garanțiile investitorilor privați. Avem deja mai multe um, dosare pe rol one-stop shop-ul pe care îl creăm, ghișeul unic, va îmbunătăți situația și din iunie vom avea investiții la fața locului din cadrul planului de investiții externe. Avem deja cam 15 propuneri din partea instituțiilor financiare pentru orașe, pentru energie, foarte multe probleme de rezolvat de care ați vorbit și dumneavoastră, semnalați-ne, vă rog frumos, ce probleme aveți cu asistența tehnică legată de guvernanța în sectorul energetic. Am continuat uh, pe această linie și vrem să continuăm să ajutăm în domeniu. Asistența tehnică, cum funcționează? În momentul acesta avem uh, asistență tehnică de 3 miliarde de euro care e deja în execuție în statele membre, în regiuni. Încet, încet vom reorganiza subiectele în grupuri, dar trebuie să continuăm să utilizăm asistența tehnică la fața locului pentru a putea face eforturi uh, pentru a îmbunătăți și procedura până la capă. Și vom avea uh, și uh, apelul de oferte iar în sectorul, în sectorul specific cum este agricultura, vrem să folosim instituții precum FAO din Roma, dar și IFA, care se ocupă de Fondul pentru Dezvoltare Agricolă, pentru a avea parteneri privilegiați în aceste instanțe. Ei au foarte multe competențe, expertiză și foarte multă lume la fața locului, care e un mare atu. Pentru domnul Zeller vreau să spun că economiile sunt bazate mai ales pe o practică informală în anumite state, într-adevăr mai mult decât în altele, dar nu trebuie să acceptăm situația ca fiind un status quo eterna, etern. Trebuie să încercăm să vedem uh, cum ajutăm economiile să se maturizeze. Avem, uh, de exemplu, ideea de a oferi susținere microfinanțării, dar și la întreprinderile foarte mici, la micro-întreprinderi, dar am vrea în același timp și să stabilim un lanț de valori cu întreprinderi mai, uh, mai mari, care pot însă să creeze o dinamică pozitivă. Cum facem să ne asigurăm că profitul rămâne în țara respectivă? Aici eu nu am un răspuns. Trebuie să respectăm regulile investiției în fiecare țară. Dacă, de exemplu, într-o țară investițiile arată că există reguli pentru uh, ca să se uh, există anumite bariere la nivelul jurisdicțiilor, va trebui să le respectăm, dar ideea este ca beneficiile să se bazeze mai ales pe crearea de locuri de muncă la nivel local. Cum putem ameliora relațiile comerciale? Am discutat uh, de multe ore aici despre acordurile de parteneriat economic. Vă amintiți că uh, există o discuție care s-a desfășurat în timp de 15 ani. N-am ajuns încă la finalul ei, dar cu siguranță dacă vom ajunge să facem investiții pentru a ajuta țările să uh, își îmbunătățească comerțul nu numai de mărfuri și pe partea tradițională ar fi foarte bine. Însă aici avem o provocare demografică de care vorbeam și înainte, dar care devine și o oportunitate pentru piețe. Deci nu e vorba de exporturi pentru piețele europene, ci e vorba numai, ci e vorba și de producție export pentru uh, la nivel uh, intern, adică pentru piețele regionale. Există foarte multe alimente care sunt importate, care nu sunt relucrate în țările respective, ceea ce e foarte important de știut. Vă mulțumesc foarte mult! Oricum, mulțumesc foarte mult uh, directorului pentru aspecte planetare și de prosperitate și climatică. Mulțumesc și domnului Watara. Este 12.40. Mulțumim și interpreților care au acceptat să rămână până la această oră și cred că am avut o întâlnire foarte interesantă, pasionantă. Mulțumesc uh, colegilor și mulțumesc invitațiilor care au rămas până la sfârșit, pentru că este foarte promițătoare această reuniune. Nu mai vrea nimeni cuvântul, văd, așa că se suspendă ședința până la ora 14.30, când va fi prezidată de Jens Geier. Eu voi lipsi pentru că particip la Skills Week, care este de asemenea o formă de răspuns uh, la șomajul la tineri în Europa, Vreau să notez că prin elementele de dezvoltare în Africa se numără și formarea profesională, care este o cale de viitor. Vă mulțumesc!